și ne bucurăm că se concentrează pe două dintre obiectivele fund fundamentale, excelența în știință și provocările societale. Provocările societale sunt binevenite în Orizont 2020. Ca membru al Comisiei pentru Mediu sunt conștientă de provocările cu care se confruntă Europa și lumea în acest domeniu, deci mă bucur că acest raport se va și există buget uh, pentru cercetare în acest domeniu. Bugetul propus de comisie în timpul negocierilor pe marginea cadrului financiar multianual trebuie să acorde Parlamentului o poziție puternică, iar uh, banii din propunerea europeană să poată fi obținuți. Sunt de acord uh, cu reintroducerea referinței la cercetare privind cultură și uh, patrimoniul cultural. Uh, patrimoniul cultural este important, are un rol important, dar este absent uh, din acest program. Dacă ne gândim la patrimoniul cultural și natural, există aici posibilitatea evitării acestui subiect în viitor. După cum știți, există o petiție pentru ca moștenirea culturală să fie protejată în orizont 2020, ceea ce poate să aibă și o valoare economică, nu numai pentru turism, dar și pentru a încuraja creativitatea și pentru a fi o sursă de inspirație pentru inovare. Cum spuneam la o altă reuniune, trebuie să devină centrul activității acestui uh, aviz, să se menționeze neapărat patrimoniul cultural ca și în programele anterioare. În ceea ce privește știința, ar trebui să existe mai multe domenii pentru excelența în știință, nu numai încurajarea câștigării unor premii. Ar trebui de asemenea să existe o concentrare pe rolul femeilor în știință, să se încurajeze participarea femeilor la cercetare științifică, ca ele să aibă șanse egale și să fie susținute în această privință. Este important să avem acest accent dacă chiar dorim să maximizăm inovațiile. Tot în acest domeniu este important să ne îndepărtăm de abordarea veche și anume de a avea centre de excelență localizate în diverse locuri în Uniunea Europeană ci, și să extindem standardele științifice peste tot. Este foarte important din perspectiva socialiștilor ca toate statele membre să aibă acces la fonduri. Acest lucru se poate realiza aducând împreună propunerile din Orizont 2020 cu propunerile din Fondul pentru Coeziune. Aceasta ar trebui ca regiunile din statele membre sau chiar statele membre care sunt în urmă în ceea ce privește programele de cercetare științifică să sporească capacitatea și să beneficieze de programul Orizont 2020 Toată Uniunea va beneficia de o gamă largă de perspective științifice cu potențial mai mare pentru inovare. Salut avizul doamnei McClarkin și aștept să colaborez cu doamna McClarkin și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Boris. Dziękuję bardzo. Ja również zgadzam się z panią. Mulțumesc foarte mult și eu sunt de acord cu Emma McClarkin. În, la majoritatea măsurilor pe care le propunem, doresc să vă spun că eu sunt autorul a trei avize de la jurii și suntem de acord asupra mai multor puncte. Totuși, în contextul educației, aș dori să adaug că este foarte important ca în proiectul pentru, 2020, pentru Orizont 2020 să găsim o sinergie cu programul Erasmus pentru toți. Acest lucru este important pentru că al, al treilea stadiu, mobilitățile doctoranzilor și um, acesta nu este inclus, uh, este nu, nu este inclus în Erasmus pentru toți, ci în Orizont 2020. De aceea este important să analizăm toate nivelurile educației. În primul rând, identitate, integrare și sinergia între Orizont 2020 și Erasmus pentru toți. În al doilea rând, la prima parte legată de excelența în știință, trebuie să subliniem importanța investițiilor în cercetarea științifică. Am aprobat mai multe rapoarte recent uh, cu privire la viitorul uh, învățământului și, din fericire, măsurile de susținere pentru baza didactică și pentru baza de cercetare sunt incluse, dar este nevoie de o consolidare, de o sporire. Astfel, universitățile vor putea să se folosească de fonduri pentru a-și îmbunătăți baza uh, didactică. Cred că trebuie de asemenea să accentuăm încă un aspect. Este vorba despre impactul uh, Orizont 2020 în politica de vecinătate. Ca și Erasmus Mundus, programul Marie Curie trebuie și el să um, fie inclus, trebuie inclusă o trimitere la politica de vecinătate și, de asemenea, um, recunoașterea diplomelor de doctorat. Um, mă pare foarte bine că pe viitor programul Marie Curie se va numi Marie Skodowska Curie și este adevărat, e o chestiune simbolică, dar um, trebuie să recunoaștem și faptul că a fost poloneză. Triunghiul cunoașterii, de asemenea, merită o susținere mai mare pentru ca Institutul de European de Tehnologie și Inovare să poată beneficia de fonduri și să poată, ai, să poată avea o colaborare mai pragmatică cu universitățile. Trebuie recunoscut faptul că cercetarea făcută în universități va fi uh, integrată în economie mai târziu. Această legătură nu a fost accentuată destul în proiect. Doresc să mai menționez un lucru. Uh, domeniul științelor umane uh, și proiectele din domeniul științelor umane. Dacă este să ne uităm la cea de-a treia etapă, uh, provocările societale, acestea se leagă mai ales de energie, de sănătate, de transport public, securitate. Consider că trebuie să accentuăm faptul că întreaga întregul domeniu al științelor sociale poate să fie unul inovator. În al doilea rând, trebuie să ținem cont de acest lucru în toate activitățile noastre. Cred că faptul de a ne concentra pe acest domeniu poate să fie avantajos și pentru noi și nu trebuie să ne concentrăm exclusiv pe tehnologie și știință. Uh, vom colabora cu siguranță cu Emma McClarkin și vom vorbi despre aceste lucruri. Mulțumim! Mulțumim! Eh, με τους προλαλήσαντες σε ό,τι αφορά και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι ε, ως κομμάτι sunt de acord cu vorbitorii și sunt de acord că științele umane fac parte integrantă din acest raport și sunt elemente care au fost reluate de antevorbitori și care vor fi reluate în acest program cadru Orizont 2000. Aspectul legat de inovare poate să se aplice și fie că este legat de științele umane și de altele. În general, Termenul acesta îi descurajează pe toți cei care participă în domeniul științelor umane să participe la acest subiect referitor la tehnologie și inovare. Și rezultatul este următorul, adică nu participă și nu candidează la participarea la asemenea programe. Iar uh, ca universitar, și vreau să vă spun din experiență, este foarte greu chiar și pentru programele care au o dimensiune multidisciplinară, să solicite fonduri care vin de la Uniunea Europeană. Adică științele umane parcă n-ar face parte din cercetare și din inovare, cel puțin în sensul curent al termenului. Și cred că ar trebui să acționăm. Am trimis o întrebare Comisiei Executive, adică în ce măsură, în ce manieră va folosi Comisia pentru a rezolva problemele legate de patrimoniu cultural. Și nu mă refer aici numai la literatură și la cinema, ci mă refer la susținerea destinată activităților cum ar fi diferitele cercetări ale siturilor care să permită astfel uh, adunarea informațiilor despre patrimoniul cultural european, pentru care, din nefericire, nu există finanțare. Patrimoniul cultural ține de Ministerul Culturii din statul membru respectiv, așa încât diferitele situri arheologice țin de acest minister. Cred că ar trebui să existe fonduri destinate universităților care fac cercetare, și care în felul acesta vor fi cuprinse sub acest titlu, adică Uniunea Europeană ar putea să-și folosească mai bine fondurile. Consider că una dintre resursele principale ale Uniunii Europene este patrimoniul cultural. Iată de ce trebuie să susținem această dimensiune și nu să revedem aici să ne gândim aici numai la cercetarea tehnologică care este cuprinsă uh, mai bine pe alte continente. Cred că aici ar trebui să folosim cât mai mult patrimoniul cultural și cât mai bine. Sunt de acord cu antevorbitorii apropo de majoritatea aspectelor, dar nu știu dacă în acest program cadru se prevede coordonarea, cooperarea cu spațiul european de cercetare. Am impresia că lucrul acesta nu este prezentat în expunerea de motive referitoare la modificarea programului cadru. Cred că, de asemenea, ar trebui să ne orientăm și pe această cale și să adăugăm un asemenea titlu aici. Aș dori, de asemenea, să pun o altă întrebare. Nu înțeleg ce înseamnă înființarea acestei agenții nu prea înțeleg care este rolul acestei agenții dincolo de Institutul European pentru Tehnologie și Inovare. Este vorba de un element constructiv sau nu? Dacă am înțeles eu bine, este vorba de o politică în domeniul comunicării și poate o evaluare, dar nu am foarte multe informații referitoare la acest institut și poate că ar trebui să revedem această idee. Adică anumite fonduri ar putea fi destinate unui alt scop decât să se creeze o instituție nouă care să folosească aceste fonduri. Dar vom mai avea ocazia să discutăm cu doamna raportor și sunt convinsă că, dată fiind uh, unanimitatea privind științele umane și patrimoniul cultural, cred că, așa cum spuneam, că vom ajunge să integrăm științele umane în științe și în inovare pentru care merită acest lucru. Mulțumesc! Domnul Costa urmează. Mulțumesc! După cum au spus și colegii mei și raportoarea, cred că Comitetul, Comisia pentru Cultură și Educație și-ar putea depăși puțin um, părerile personale și să adoptăm o poziție comună. Cred că dimensiunea culturală s-a pierdut în politicile de coeziune și în rapoartele anuale și în tot. Cred că este nevoie de un buget mai mare pentru Orizont 2020. Am auzit um, vorbindu-se de excelență în știință, de asumarea rolului de lider, de provocări societale și așa mai departe. Acestea sunt obiectivele. Probabil ar trebui să adăugăm um, aplicarea tehnologiei, tehnologia aplicată avem nevoie de ceva mai mult, nu doar de o trimitere vagă. De asemenea, și patrimoniul cultur cultural ar trebui inclus. De fapt, aveam un program prevăzut cu propriul său buget, care se numea chiar patrimoniu cultural. Era vorba despre menținerea și susținerea patrimoniului cultural. Am analizat aspectele culturale și felul în care acestea interacționează cu cercetarea. Plafonul de la Lisabona se aplică tuturor politicilor și ar trebui să ne uităm aici la o simplificare pentru cultură. Astfel am putea să acordăm uh, demersurilor noastre un temei juridic care acum este contestat. Există um, aspectul digital care trebuie luat considerare și susținerea tehnologiilor noi. Există aspecte care pot să se piardă și pot, putem să le ignorăm atunci când preferăm altele. Trebuie să analizăm patrimoniul cultural și felul în care interacționează el cu celelalte aspecte. Am putea, de exemplu, să analizăm și problema dezvoltării regionale, tot așa în legătură cu patrimoniul cultural. Aceste lucruri sunt implicite, dar avem nevoie de o exprimare mai clară, mai precisă, mai explicită și sper că raportoarea va analiza amendamentele noastre <clears throat> și sper să putem uh, da un pic de substanță acestor uh, formulări, pentru că e vorba totuși de un buget foarte mare de 80 de miliarde de euro. A, am, uh, a crescut cu 30 de miliarde. Deci e ciudat să nu discutăm de aspectele culturale atunci când vine vorba de cercetare. Este importantă și activitatea IMM-urilor în domeniul cultural. Se acordă un, mili- un miliard și jumătate pentru cultură și media, dar de ce nu mai mult? Mulțumesc, doamna Costa. Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc doamnei McClarkin pentru susținerea ei. Este foarte important ce a făcut. Am analizat aspectele culturale și care țin de sport. Nu sunt foarte mulțumită cu abordarea cercetării în domeniul culturii. Consider că legăturile între toate aceste aspecte, cercetare în tehnologie, uh, dezvoltare socială și așa mai departe, acestea sunt foarte importante. Un exemplu foarte important este media. Apar tot timpul noi tehnologii de comunicare care duc la provocări noi pentru societate și în cultură, desigur. Cred că și aici uh, dispunem de prea puține cercetări de, de prea puțină cercetare. Există cercetare în tehnologia clasică, deja cunoscută, o abordare generală pentru științe, dar nu vedem care este legătura între cercetare și dezvoltare și această și cercetările care au loc la ora actuală. Este foarte important să ținem cont de aceste legături și să le analizăm în calitate de Comisie pentru Cultură. Tot timpul se dezvoltă noi tehnologii, mai ales în mass media. Există cercetări cu privire la efectele pe care le au noile tehnologii în mass media. Astfel, dacă ținem cont de aceste lucruri, putem avea un timp de reacție mai bun. Avem uh, nevoie să analizăm diferitele opțiuni pentru modele și structuri. Mulțumesc. No, Kelly. Mulțumesc. Cred că Emma a făcut un uh, rezumat foarte bun al programului cadru și al uh, structurii sale și s-a concentrat pe principalele obiective. Cred că aspectele culturale trebuie să țină cont de schimbările din tehnologie și pe aceasta ar trebui să ne concentrăm. Avem oportunitatea de a folosi Orizont 2020 pentru a face progrese în toate aceste domenii. Colegii noștri au vorbit despre diverse domenii care sunt importante, mai ales patrimoniul cultural, rolul femeilor în știință. Și Emma a vorbit și despre sport. Doresc să mă concentrez și eu pe acest aspect cred că avem ocazia să facem cercetări reale în, cu privire la avantajele sportului și al unui stil de, ale, al unui stil de viață activ. <coughs> Acest lucru este important, mai ales atunci când e vorba să rezolvăm uh, dezechilibrele din uh, societate, mai ales um, integrarea socială, dar și să rezolvăm problemele de sănătate Există grupuri de lobby care caută susținere și fonduri pentru găsirea de mm, leacuri pentru o boală sau alta. Cred că ar trebui să ne concentrăm totuși mai mult pe, pe prevenire decât pe vindecare. Deci pe cercetarea pentru a preveni bolile. Cred că multe lucruri, uh, multe probleme au de-a face cu, cu stilul de viață activ, cu sport și valoarea pe care are acesta în societate. La ora actuală avem uh, o creștere în rata de participare în activitățile sportive uh, de către, din partea tinerilor. Dar, pe de altă parte, obezitatea este din ce în ce mai răspândită și acest lucru, acest lucru duce la, din, la probleme mari, la absenteism de la locul de muncă, la boli și așa mai departe. Și va fi foarte greu să găsim uh, un leac pentru toate aceste lucruri. Deci este nevoie de cercetare pentru prevenire. Trebuie să vedem cum putem să implicăm mai mulți oameni în activitățile sportive și cum putem să-i facem să aibă un stil de viață mai activ. Trebuie privit în paralel de asemenea și un stil de viață sănătos, o alimentație sănătoasă. Făcând aceste lucruri, luând aceste măsuri, putem să gestionăm problemele din societate, incluziunea socială și așa mai departe, dar și problemele de sănătate de care suntem foarte preocupați. Și trebuie să ne concentrăm pe prevenire, nu doar pe vindecare. Cred că Emma s-a exprimat foarte bine și o susțin pe deplin. Trebuie să ne concentrăm mai mult pe aceste lucruri pe ocaziile pe care le avem pentru ca oamenii să acceseze fondurile necesare pentru cercetare, o cercetare care să ducă la dezvoltare pozitivă în societate. Avem nevoie de o societate mai activă și, în consecință, mai productivă. Dacă oamenii sunt sănătoși, vor trăi mai mult, nu vor mai fi o povară pentru bugetul de asistență, nu vor mai fi probleme de sănătate și vor fi și mai productivi la locul de muncă. Deci sper că putem să punem mai mult accentul pe acest lucru în proiect. Mulțumesc. Se la parola ora onorevole Sanchez Schmidt. Mulțumesc, domnul Sanchez. Merci, monsieur. Ça fonctionne, oui. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc doamnei Clarkin pentru prezentarea sa. Suntem aici ca să punem anumite întrebări. Aș dori să insist asupra unui obiectiv de eficacitate și de abordare strategică. Cred mai ales că ar trebui să încercăm să găsim propuneri și abordări concrete, mai ales să facem legătura între acest cadru strategic pentru cercetare și inovare și programele existente sau cele pentru care, la care lucrăm pentru perioada 2014-2020. mai ales în domeniul culturii avem un program și ar trebui să facem o legătură între acest cadru strategic, cercetare, învățământul superior, industrie, dar bineînțeles, cum s-a mai spus, trebuie să facem legătură și cu alte legături, să lucrăm și cu alte comisii, mai ales cu uh, dezvoltarea regională și cu fondurile regionale, care sunt absolut extraordinar de importante, mai ales în dezvoltarea în teritoriu, prin puterea lor de a influența dezvoltarea trebuie să luăm în considerare și domenii cum ar fi mediul. În al doilea rând, ar, cred că trebuie să sprijinim instituțiile unor baze solide pentru cercetare și pentru formare în științe. Cred că pregătind cercetarea și inovarea în domeniul industrial, trebuie să ne gândim și la cei care vor face cercetarea respectivă. Așadar, trebuie să ne gândim și la formarea cercetătorilor. În opinia mea, așadar, trebuie să integrăm în acest program cadru cultura, referințele la domeniul cultural, referințele la formare și nevoia de a utiliza mm, mediile, mijloacele pe care, de care dispune Europa, în așa fel încât aceste propuneri să fie coerente cu toate celelalte instrumente ale Uniunii Europene. Aduc aminte încă o dată de politica regională, care este un, un instrument extrem de bun trebuie să integrăm și problematica care vizează cercetarea și inovarea în programele la care vom lucra în acest an, în această comisie. Trebuie să facem referire la cercetare și la inovare în Europa Creativă, în Erasmus pentru toți și așa mai departe. Cum s-a zis și înainte, acest lucru trebuie să se răsfrângă în toate domeniile. După cum spunea Sabin Vereien, nu este vorba de o concurență între domeniul științific și domeniul uh, științelor umane. Întotdeauna avem tendința de a ne gândi în primul rând la domeniul științific când ne referim la cercetare și să ignorăm un pic științele umane și sociale, precum și patrimoniul cultural. Există și domeniul uh, dezvoltării digitale, acestea câștigă în importanță. De asemenea, domeniul cultural s-a vorbit despre industriile creatoare. Ele reprezintă un uh, atu economic. Să vorbim și despre dezvoltarea economico-turistică și cred că ar trebui să adăugăm la competitivitatea europeană. Și dacă dorim să facem acest lucru, ar trebui să uh, sprijinim aceste domenii, fără să uităm de accesibilitatea la programele de cercetare și inovare. Ieri m-am întâlnit cu anumite întreprinderi și ei cred că uh, uneori este dificil de accesat din cauza, de accesat aceste programe din cauza problemelor de complexitate. De asemenea, s-a constatat că uneori ar trebui să sporim, sim, să, să facem mai simplă accesarea acestor programe. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Hannu Tacola. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun următoarele. Aș dori să-i mulțumesc raportorului, doamnei Emma McClarkin. Mesajele pe care le-am primit de la întâlnirea raportorilor din umbră ne arată faptul că dumneai se află pe drumul cel bun și că trebuie să sprijinim inițiativa ei. Acum că vorbim despre Orizont 2020, trebuie să menționăm câteva aspecte. Poate ar fi însă mai înțelept să creăm o plusvaloare din punct de vedere calitativ. Nu pot face acest lucru în comentariul meu propriu, însă totuși trebuie să spun câteva lucruri. Acest program urmărește crearea unei plusvalori europene în domeniul cercetării. Bineînțeles, acest lucru se leagă și de strategia Europa 2020. Trebuie să nu uităm că cercetarea și educația merg mână în mână. Uneori uităm acest lucru. Poate că această comisie și comisia ITRE ar trebui să colaboreze mai mult dacă dorim cu adevărat să ajungem la crearea unei plusvalori europene, ar trebui să facem o legătură mai puternică între cercetare și educație. Este foarte important să înaintăm acest aviz pentru ITRE și cred că, într-adevăr, ar trebui să consolidăm cooperarea între, între cele două comisii. Proiectul în sine este unul dintre cele mai mari instrumente de finanțare în domeniul cercetării, însă constituie doar aproximativ 5% din, toate, din toată finanțarea în domeniul cercetării din Europa. Programul acesta are un rol foarte important. El poate sprijini tot felul de alte programe mai mici. Comisia a propus aproximativ 80 de miliarde pentru acest program cadru, Orizont 2020. Pe mine mă îngrijorează puțin. De la Consiliu am primit un mesaj conform căruia bugetul ar fi de doar aproximativ 60 de miliarde. Mă îngrijorează acest mesaj am ajunge în aceeași situație în care ne aflăm la ora actuală, în ceea ce privește finanțarea. E posibil ca plus valoarea pe, la care ne așteptăm din uh, urma acestui program Orizont 2020 să nu iasă la iveală așa cum ne așteptăm. Sper că nu vom tăia din buget. Știm cu toții că trecem prin vremuri grele în Europa, însă dacă dorim să progresăm, atunci ar trebui cu adevărat să investim în cercetare și în, educa- în educație. Dacă facem acest lucru, atunci ne vom primi bani înapoi. Există multe alte domenii unde putem face reduceri de buget, însă cercetarea și educația sunt domenii care pot garanta creșterea și obținerea plus valori în Europa. Trebuie să înțelegem acest lucru. Trebuie să sprijinim astfel de proiecte. Per total, dacă statele membre doresc să facă reduceri, dintr-un motiv sau altul, sper cu adevărat că nu se vor face reduceri în uh, cercetarea de vârf avem cu adevărat nevoie de, acest, de această cercetare. Trebuie să investim în aceste uh, domenii de cercetare, de vârf. Cam atâtea am avut de spus. Bineînțeles, aș putea să mai spun și alte lucruri, să mai fac comentarii cu privire la lucruri pe care le-au spus deja colegii. În ceea ce privește inovarea, de exemplu, și științele umane, și științele sociale. Ar trebui să existe o legătură mai, mai clară între aceste lucruri, după cum a spus deja cineva. Nu voi intra în detalii aici. Însă sprijin ceea ce a spus domnul Kelly, prietenul meu, cu privire la sport. având în vedere, bineînțeles, toate provocările moderne cu care se confruntă societatea noastră. Și revin astfel la punctul de unde am pornit. Am vorbit despre legătura dintre cercetare și educație și ar trebui să investim, de asemenea, în cercetarea în domeniul sportului. Ar trebui să se înceapă de la stadiile timpurii ale vieții. Sportul, mă refer. În ultima vreme, foarte multe boli legate de obezitate și de sindromuri metabolice și așa mai departe și-au făcut simțită prezența, au crescut ca incidență. Dacă am investi mai mult în educație și în cercetare, în cercetarea în sport, am putea crea o plusvaloare europeană mai mare. Nu să facem cercetare de dragul cercetării, ci în așa fel încât să creăm anumite beneficii pentru societatea civilă din Europa. Una peste alta, domnule președinte, nu știu dacă comentariile mele au putut să aducă o plus valoare acestei dezbateri, însă, după cum am spus deja, colega mea, doamna McClarkin, este pe drumul cel bun și sunt dispus să o sprijin. Sper că comentariile mele au putut să o ajute în munca pe care o desfășoară. Trebuie să fim fermi atunci când discutăm acest lucru cu Consiliul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum urmează comisia. Domnul Riv. Bineînțeles, dacă doriți, nu este obligatoriu să comentați, spune domnul președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Mă bucur că mă aflu alături de dumneavoastră astăzi. Vă mulțumesc pentru comentarii și mulțumesc uh, raportarei pentru munca excelentă. După cum știți, bineînțeles, propunerea noastră pentru Orizont 2020 are în mare trei scopuri mari. În primul rând să fie un răspuns la criza economică, în al doilea rând o încercare foarte sinceră de a încerca să schimbăm concentrarea, punctele de concentrare din domeniul cercetării înspre acele domenii care se leagă cu adevărat de societatea civilă, de cetățenii Europei. Acest lucru se reflectă mai ales în al treilea pilon, schimbările societale. În al treilea rând, este o schimbare destul de radicală dacă, com, dacă facem comparația cu programul cadru de acum 10 ani. Se constată anumite schimbări foarte importante. Acest program cadru se leagă foarte clar de pilonul știință, prioritate, această prioritate și dorește să consolideze poziția Europei în domeniul cercetării. S-au ridicat multe aspecte sau și probabil că nu voi putea răspunde la toate, însă aș dori să fac câteva comentarii rapide cu privire la majoritatea acestor comentarii. În primul rând, în ceea ce privește IMM-urile. Propunerea noastră cuprinde în mod foarte clar sublinierea importanței IMM-urilor. Avem un instrument nou dedicat care dorește să reflecte faptul că IMM-urile au o influență foarte mare în ceea ce privește cercetarea pe piață, cercetarea. Dorim ca 15% din bugetul pentru schimbări societale și pentru uh, obținerea de unei poziții de lider să se aloce IMM-urilor. S-a subliniat de asemenea importanța IMM-urilor și în ceea ce privește accesul la facilitatea de finanțare de risc. Cred că și acolo se recunoaște în mod foarte clar faptul că IMM-urile au un rol foarte important. După cum s-a arătat și în raportul doamnei Erica Mann. Un alt aspect. În ceea ce, privere, în ceea ce privește o participare mai largă Noi insistăm foarte mult asupra faptului că programul cadru trebuie să fie bazat pe finanțarea excelenței. Cu toate acestea, trebuie să ne asigurăm că excelența, oriunde ar exista ea în Europa, este sprijinită cu adevărat. S-au discutat deja unele aspecte în mare detaliu. S-au luat anumite măsuri în ceea ce privește schimbările sociale, provocările sociale. Și acolo se vorbea despre cum se poate mări rata de participare. De exemplu, legarea, crearea de legături între centrele de cercetare, sprijinirea accesului experților internaționali în programele de cercetare. Iată așadar câteva exemple de măsuri specifice, propuneri care s-au făcut după un, o muncă foarte asiduă de anul trecut. În urma evaluării programului cadru 7. În ceea ce privește patrimoniul cultural, cred că nu este corect să presupunem faptul că sub Orizont 2020 nu se va finanța cercetarea în domeniul patrimoniului cultural. Documentele legislative, în natura lor, sunt destul de scurte, sunt destul de succinte și acoperă domenii largi de aplicare. Există foarte, multe, foarte mult spațiu de manevră pentru finanțarea proiectelor de cercetare culturală. De exemplu, prin intermediul Consiliului European pentru Cercetare. S-a făcut o referință foarte specifică la cercetarea patrimoniului cultural în text. Și acesta este un exemplu bun și pentru felul în care poate fi se poate vorbi despre schimbarea societală. La subsecțiunea 1.3.5 se vorbește despre proiectele aplicate care pot fi utilizate pentru utilizarea unor materiale utilizabile în uh, sprijinirea unor proiecte cu valoare istorică sau culturală. În ceea ce privește Orizont 2020 și patrimoniul cultural, aceste lucruri sunt indisolubil legate. S-a vorbit de asemenea despre fondul Marie Curie, despre formarea tinerilor oameni de știință, toate aceste lucruri sunt extrem de importante și nu trebuie să le uităm. În text se sublinează importanța monitorizării, evaluării și altor astfel de măsuri care ne ajută să înțelegem mai bine evoluția domeniului cercetării din Europa. S-a vorbit și despre chestiunea de gen. pentru Orizont 2020, programele vor conține informații despre cum s-au abordat dezechilibrele dintre bărbați și femei. Nimeni nu spune că această, acest domeniu nu a fost dificil în trecut, s-a vorbit despre el și în evaluarea interimară a programului cadru 7. În răspunsul la de comisie s-a subliniat foarte mult faptul că o parte a problemei este luată în considerare cu foarte mare seriozitate. Dimensiunea aceasta va fi luată în considerare și pentru uh, acordurile de granturi. În ceea ce privește cooperarea internațională, programul cadru este un program foarte internațional prin natura sa. Cel mai recent raport de monitorizare cred că a constatat că 169 de țări diferite participă și mi se pare că este o realizare foarte mare. Propunerea pentru următorul program subliniază importanța acestui aspect cu o mică nuanțare. Finanțarea va fi mai concentrată. Participanții care aduc competențe excepționale vor beneficia mai mult se pune accentul și mai mult pe uh, dezvoltarea de parteneriate cu statele membre prin intermediul unor proiecte comune. S-a menționat bugetul. Mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Nimeni nu pretinde că discuțiile care urmează vor fi ușoare. S-a ajuns la această cifră după o analiză și o muncă foarte asiduă. Sprijinim faptul că doriți ca această cifră să fie menținută sau chiar mai mare. În ceea ce privește sportul, S-a vorbit foarte mult despre sport. Am înțeles că textul ar putea să pună mai mult, ac mai mult accentul pe sport. provocările în domeniul sănătății și așa mai departe, toate aceste lucruri sunt importante, însă sportul va fi întotdeauna un domeniu unde cercetarea poate fi mai bună. Se va vorbi și despre chestiunile sociale mai, mai largi, unde își poate dovedi relevanța sportul. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru această primă, acest prim schimb de opinii foarte detaliat. Chiar că și colegul meu aș dori să mai, ar dori să mai spună ceva cu privire la uh, Instrumentul European de Inovare și Tehnologie. thank Mrs. Dacă puteți să vă prezentați, nu știu cine sunteți. Ruth Sons de la Comisia Europeană. Aș dori să vă mulțumesc pentru întrebarea referitoare la această fundație. Aș dori să clarific, este această fundație este de fapt un organism independent de drept privat. Ideea este să strângă bani, nu să cheltuiască bani. Iar aici Scopul este să finanțăm, nu să, să, să finanțăm activități notabile, mai ales în ceea ce privește în comunitățile de cunoaștere și inovare și să susținem uh, componenta de tehnologie informatică, activități de pregătire, deci fundația a început să activeze, programul de lucru este pe cale de a fi stabilit și vreau să vă dau un exemplu ce va face această fundație. Îi va susține pe studenți, va susține pregătirea profesională și uh, talentele. Sper că în felul acesta s-a clarificat chestiunea. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, să dăm acum cuvântul uh, raportoarei, doamna McClarkin. Puteți trage concluziile. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru contribuțiile dumneavoastră. Contribuțiile mele, uh, cuvintele mele vor fi scurte, ceea ce arată foarte multă pasiune pentru Orizont 2020. S-au făcut puncte foarte puternice, femeile, rolul femeilor în știință, interconectivitatea între diverse programe, modul uh, în care ne vom armoniza cu Erasmus pentru toți și așa mai departe, îmbunătățirea cercetării universitare, uh, dezvoltarea cercetării în general. Îmi place termenul interconectivitate care a fost folosit aici. Trebuie să ne asigurăm că putem să realizăm ce ne-am propus și că vom fi eficienți în ceea ce ne-am propus să realizăm și de asemenea fondurile să fie accesibile, pentru că acest lucru trebuie să fie facilitat, trebuie să le poată accesa toți cei care doresc să le acceseze pentru a putea crea plus valoare de care vorbea doamna Tacula. Dar eu sunt pe deplin angajată ca sectorul cultural să fie avut în vedere. Lucrul acesta trebuie să fie foarte explicit. Cu alte cuvinte, să fie cuprins aici și vreau să știu că este așa. Vrem ca lucrul acesta să fie menționat în valoarea educației și cercetării a sectorului cultural și a industriilor creatoare în sensul inovării în Europa, care trebuie identificată și prioritizată. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că cele două proiecte de aviz de la patru și cinci vor fi prezentate în mai iar apoi o să trecem la vot în iulie. Vreau de asemenea să vă reamintesc că astăzi suntem într-o sală mare pentru că după amiază vom avea o audiere publică un pro, viitor program al Uniunii Europene pentru educație și tineret este o audiere foarte importantă la care sunteți cu toții invitați. Să trecem acum la punctul 6 din ordinea de zi, este vorba de un raport de aviz în codecizie, Parlamentul și Consiliu pentru modificarea directivei 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public. Obiectivul acestei directive este stabilirea unui cadru comun pentru a reglementa modul în care uh, organismele publice pun uh, informațiile pe care le au la dispoziție pentru reutilizare și pentru a lupta împotriva practicilor discriminatorii și a lipsei de transparență. Comisia dorește să modifice această directivă pentru a crea dreptul de reutilizare, realmente un drept de a reutiliza datele publice. Este vorba de o prelungire a directivei, a domeniului de aplicare a directivei, Comisia ITRE, Comisia de Fond, își va prezenta raportul în iulie și se va vota în septembrie. Astăzi, raportoarea noastră, doamna Sabine Verheyen, își va prezenta punctul de vedere preliminar privind propunerea Comisiei și apoi uh, avizul va fi prezentat în mai și apoi vom vota în iulie. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, tuturor celor uh, implicați pentru elementele importante care au fost deja menționate, și anume lărgirea domeniului de aplicare apoi contabilitatea privind modul în care sunt folosite informațiile în sectorul public. Este vorba despre următoarea. Directiva trebuie să facă în așa fel încât bibliotecile, bibliotecile universitare, arhivele să fie de asemenea cuprinse. Au fost foarte multe preocupări, dar nu e vorba de institutele de cercetare și nu e vorba de opere, balet și teatru și de arhivele lor nu, e vorba de bibliotecile universitare, de bibliotecile muzeelor și de arhivă. Și de asemenea se pune problema uh, lărgirii câmpului radiodifuziunii, lucru care este cerut, dar deocamdată nu face parte din domeniul de aplicare ne putem felicita pentru faptul că se lărgește domeniul de aplicare la biblioteci, muzee și arhivă, deoarece a merge mai departe, s-ar crea probleme în domeniul cercetării dacă programele de cercetare în curs ar deveni de domeniu public, ceea ce ar pune foarte mari probleme. Ar pune probleme și pentru proiectele cofinanțate, firește deci mi se pare acum oportun să nu includem aceste aspecte în directivă și să continuăm în primul rând să ne gândim la situație ca să vedem care sunt consecințele, care este impactul unei lărgiri a câmpului de, de domeniului de aplicare. Mă refer la radioteleviziunea și televiziunea publică care trebuie excluse și dacă deschim despre operele deschise, să vedem cum, cât de complicată poate fi situația. Oricum, această directivă exclude toate operele, toate datele care fac uh, obiectul uh, drepturilor de autor. pentru radioul și televiziunea publică, aici despre asta vorbim în general. Costurile, costurile sunt foarte importante redevențele pentru utilizarea acestor documente ar putea să fie sporite, conform propunerii Comisiei, lucrul acesta n-ar trebui să se refere decât la costurile suplimentare pentru multiplicare și difuzarea acestor opere. Sarcina probei pentru calculul redevenței este impusă autorităților publice. Pe de o parte, putem să ne felicităm iar pe de altă parte trebuie să ne întrebăm care sunt costurile care decurg realmente din publicarea sau punerea la dispoziție în format uh, lizibil. Trebuie să evităm să se impun uh, costuri noi autorităților publice pentru personal sau alte costuri care nu pot fi uh, apoi acoperite de redevențele primite. Anchetele comisiei, mai ales uh, în ceea ce privește studiul de impact, nu au adus suficient de multe informații privind aceste costuri suplimentare dacă toate datele electronice uh, care apar într-un sistem trebuie apoi să fie transpuse către un alt sistem care să devină lizibil, ar trebui să fie foarte clar că aceste costuri de personal de programare să poată fi și ele uh, acoperite de redevență. Dacă nu există decât un singur reutilizator potențial al datelor publice care cere uh, acces la aceste date, și dacă nu se prevede nicio altă utilizare a celor date, cum vreți ca aceste costuri suplimentare care decurg din punerea lor la dispoziție să fie uh, calculată cum trebuie, să fie impusă cum trebuie. Se deschide astfel cutia Pandorei. Principiul este foarte frumos, dar trebuie ca aceste calcule prealabile să fie foarte precise și făcute cu multă grijă. Deci Costurile suplimentare care decurg din aceste măsuri trebuie să poată fi imputate utilizatorilor, iar măsurile restrictive impuse de directivă să fie cumva mai flexibilizate. Și încă un punct important, muzeele și arhivele. Am constatat deja în uh, cadrul european. În domeniul public nu avem întotdeauna resursele financiare pentru a digitaliza Uh, operele foarte importante, imaginile, cărțile. Programele de digitalizare astăzi depind de parteneri privați, iar partenerii privați, în general, nu ni le pun la dispoziție decât dacă uh, au o anumită exclusivitate pe o perioadă determinată. Altfel, operatorii privați nu sunt uh, interesați să digitalizeze arhivele muzeelor. Trebuie să aibă un timp dreptul de exclusivitate. Deci trebuie flexibilitatea aici, ideea ca muzeele și arhivele să poată să aibă contracte de exclusivitate cu parteneri privați. Dacă este singura posibilitate de digitalizare și de a obține, de a crea o plus valoare publică, atunci tipul acesta de model, adică contractul cu partenerii privați, să fie posibil. Apoi, interoperabilitatea. Comisia propune pentru facilitarea utilizării acestor date, formatele trebuie să fie lizibile atunci când se pun la dispoziție aceste date și un format care să, care să permită interoperabilitatea. Aș prefera o formulare mai clară care să spună că autoritățile publice nu sunt obligate să pună la dispoziție toate documentele și datele într-un format lizibil pentru toate mașinile, pentru că costurile ar fi uriașe. Documentele disponibile în format digital trebuie să fie lizibile și disponibile, pentru că anumite date sunt în formate ceva mai uh, deosebite, în programe mai deosebite și dacă e să le faci lizivile într-un program uh, mai normal, ar fi, este suficient să mergem mai departe decât atât, ar fi cam mult. Și mai este un punct asupra căruia am o atitudine critică. Autoritatea independentă. Comisia spune că a, uh, autorul cererii trebuie să aibă posibilitatea, în caz de refuz să facă recurs la autoritatea independentă, care ar putea să verifice dacă refuzul este motivat sau nu. Iar hotărârile acestei autorități ar fi obligatorii pentru autoritățile publice. Cred că o asemenea autoritate nu trebuie să presupună mai multă birocrație dacă fiecare stat membru este obligat Mulțumesc. Fiecare stat membru trebuie să-și aibă propria sa, dacă fiecare stat membru ar trebui să-și aibă propria sa autoritate independentă, ar fi cam mult. S-ar crea mai multă birocrație pentru autoritățile publice. publice. Cred că această instanță de recurs, pentru că despre asta este vorba, este o instanță de recurs, ar trebui să să se integreze în ceea ce există. Crearea unei noi structuri mi se pare cam mult. Vreau să spun că propunerea Comisiei nu este clară în acest domeniu, deoarece rămâne în suspensie locul în care ar fi înființată această autoritate, la ce nivel. Cred că aici trebuie să domine principiul subsidiarității, iar fiecare stat membru trebuie să știe cum ar trebui sau unde ar trebui înființată o asemenea autoritate de supraveghere și control. Nu cred că trebuie să fie centralizat la nivelul Comisiei. În general, cred că ne putem felicita pentru această propunere, pentru că datele obținute prin intermediul resurselor publice trebuie realmente să poată să fie accesibile, să fie utilizabile și cred că este axa principală a analizei noastre. Nu trebuie să se creeze costuri excesive pentru autoritățile publice, autoritățile competente. Și cred că trebuie să ținem cont de faptul că de operatorii privați ar putea să profite. Domnul Camerverter. Mulțumesc foarte mult, uh, Sabin. Cred că, fiind vorba de acest raport, vom cădea repede de acord. Nu sunt mari diferențe între noi. Există câteva elemente în propunerea de directivă pe care dorim să le uh, să le clarificăm. Articolul 6 mi se pare cam problematic, pentru că, pe de-o parte, se spune că nu este acceptabil să apară niște beneficii pentru autoritățile publice, dar trebuie să ne asigurăm că toate costurile uh, să poată fi uh, imputate cuiva iar uh, cred că în propunerea Comisiei uh, există prea multe restricții. Cred că de asemenea ar trebui să ne mai gândim la un element foarte problematic. Se spune că de o parte că muzeele, arhivele și bibliotecile pot să impute costurile suplimentare, iar în altă parte se spune, nu se spune care costuri și nu înțeleg. Nu văd de ce nu se face o deosebire între o bibliotecă publică, o arhivă și alte autorități publice care nu pot să impute costurile decât într-o manieră foarte restrânsă. Cred că trebuie să existe o egalitate de tratament sau să precizăm care sunt costurile suplimentare care pot fi calculate în preț sau incluse în preț. Sunt de acord cu ce a spus raportorul apropo de autoritatea independentă suplimentară. Comisia nu ne spune clar despre ce este vorba și nu sunt de acord ca în statele membre sau la nivel european să se creeze o instituție suplimentară independentă. Cred că avem destule în domeniul concurenței responsabilul pentru protecția datelor și așa mai departe, sunt absolut suficiente. Sunt destule instituții la nivel uh, național pentru litigiile respective, deci nu are rost să mai creăm o instituție la oricare nivel. Încă o dată, textul ar trebui să fie clarificat și corectat. Deci, sunt de acord uh, în esență cu cele spuse de raportoare și sunt convins că vom ajunge foarte rapid la o poziție comună, fiind vorba de comisia noastră pe această propunere. Și iar acum are cuvântul domnul Șache. doamne. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportoarei. Poate din cauza vitezei și a lipsei de traducere, dar am auzit foarte multe despre costuri, dar n-am auzit nimic de beneficii. Vreau să mă refer la beneficii, beneficiile acestor uh, accesului deschis la date pentru cultură și cred că putem fi foarte ambițioși și pentru europenii și europenii din lume. Nu suntem singurii care analizăm acest subiect. Cred că este foarte important uh, ca noi, Comisia și Parlamentul European, să includă mai multe resurse educaționale și culturale în această uh, directivă modificată. Pentru că dacă e vorba de finanțare din fonduri publice, atunci foarte multe asemenea cunoștințe au fost plătite cu bani publici și pot să revină publicului. Sunt acum niște dezacorduri și este important să vedem cum an analizăm conceptul de costuri și conceptul de beneficii. Să vedem care este, uh, eu știu, problema dintre publiciștii uh, pentru activitățile universitare și, pe de-o parte, cercetătorii și universitarii publiciștii consideră că au dreptul uh, de proprietate intelectuală și le vând înapoi profesorilor, iar banii publici sunt folosiți aici uh, în cantități uriașe pentru ca publiciștii să ajungă din nou la operele care au fost create în domeniul public. Deci, publicul plătește pentru crearea unor informații noi și îi plătește și publicistului. Deci trebuie să analizăm acest model de afaceri și să includem acest calcul pentru că noi trăim într-o lume mai uh, conectată din punct de vedere informatic și trebuie să vedem care sunt beneficiile în context social și de foarte multe ori consecințele sunt fără precedent. Sunt foarte multe cele mai bune practici ale uh, importantelor instituții. MIT în Statele Unite uh, a deschis materialele educaționale pentru lumea din, pentru tot, toată lumea au fost invitați uh, zeci de mii uh, de vizitatori să participe online la conferințele și lecțiile ținute de profesori. Este important că acest schimb de informații poate reveni și poate fi introdus în uh, materialele noastre didactice. Foarte multe universități, o universitate din Irlanda, de exemplu, are modele foarte bune privind gestionarea apei, care a fost folosite apoi în Africa, datorită acestei deschidere a conectivității între universități, iar rezultatele cercetării pot fi incluse în materialele didactice pentru a reflecta un model care este pus la punct într-o altă țară și poate fi apoi folosit în circunstanțe diferite. Deci cred că sunt foarte multe șanse pentru informațiile culturale raportoare se referea la muzee și la alte instituții culturale. Sunt uh, acolo informații minunate, foarte diverse, foarte bogate, care sunt ascunse publicului în acest moment. Și trebuie să încercăm să deschidem accesul la aceste informații. Pe de altă parte, dacă analizăm ce s-ar putea face cu aceste informații, cine anume ar trebui uh, uh, să le folosească nu este un proces de sus în jos. Nu știm, nu putem prezice cum uh, va folosi publicul această deschidere a accesului la informații, dar din experiența în alte sectoare, de exemplu, de exemplu transportul informatic și informațiile despre vreme, programatorii au folosit informațiile pentru a crea Uh, informații, un sistem de informații în timp real privind transportul, oamenii să nu aștepte să apară autobuzul când era el programat, ci atunci când el apare în realitate. Deci lucrul acesta poate duce la bune practici. Unele state membre, Marea Britanie, țările de jos, au inițiative în acest domeniu și sunt de acord cu ce spuneau colegi să nu mai adăugăm un nou nivel de birocrație, ci să încercăm să eliminăm nivelele de birocrație. Mulțumesc foarte mult. Domnul Cavada are cuvântul. Merci, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru felul în care a fost redactat acest raport. Aș dori să fac un mic comentariu cu privire la faptul că în caz de conflict, nu cred că crearea unei autorități superioare europene ar fi o idee bună. Am mai multe motive. În primul rând, statele membre dispun deja aproape toate de autorități naționale în acest domeniu care funcționează mai mult sau mai puțin bine. Guvernele au înțelepciunea de a se ține departe de această chestiune. În orice caz, aceste instrumente există și al doilea meu argument, argument al meu O astfel de autoritate ar putea să tranșeze anumite litigi, însă ar fi un instrument foarte birocratic, având în vedere uh, domeniul judiciar și astfel cred că ar trebui să renunțăm cu înțelepciune la o astfel de autoritate. Comisia are cuvântul, dacă dorește să adauge ceva. Nu vă pot pronunța numele, îmi pare rău. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă, nume, mă numesc Svetnam. Sunt uh, directorul uh, de la Unitatea Acces la Informație. Am ascultat comentarii din partea membrilor Parlamentului astăzi și este clar că multe dintre problemele pe care le-ați ridicat pot fi Uh, clarificat pot fi rezolvate prin clarificarea intențiilor comisiei. Poate că propunerea noastră nu a fost atât de clară pe cât ar fi trebuit să fie. Procesul legislativ în care luăm parte, sunt sigur că va ajuta la clarificarea acestor probleme, acestor aspecte care au fost menționate de către doamna Verhaien și de către ceilalți vorbitori. Aș dori să subliniez aspectul mai larg, aspectele mai largi la care s-a referit doamna Șaca. Propunerea Comisiei face parte dintr-un pachet deschis pentru date decizia Comisiei cu privire la propriile sale informații. Comisia este singura instituție care a, adoptat o astfel de decizie. Comunicarea însă încurajează ca și alte instituții să facă acest lucru. Există o mișcare foarte largă de publicizare a datelor care uh, aduce argumente atât de ordinul transparenței cât și de ordinul economic, în așa fel încât să se utilizeze mai mult informația deja colectată de către, de către instituțiile publice și să se reutilizeze acea informație în alte scopuri. În ceea ce privește imputarea unor costuri, bineînțeles, este esențială. Studiile noastre economice ne arată faptul că a imputa anumite taxe se duce la creșterea unui venit, însă există și un cost. Există o oarecare pierdere de potențial care este mult mai importantă. De aceea dorim costuri marginale și dorim să limităm felul în care corpurile, instituțiile publice doresc să, creează, să creeze venituri prin anumite taxe pentru utilizarea informațiilor. Acest lucru mai trebuie discutat în detaliu pe măsură ce avansează procedura legislativă. Aș dori să subliniez faptul că Comisia nu dorește să creeze o autoritate independentă europeană nici nu dorește ca statele membre să creeze autorități noi. Însărcinarea aceasta ar putea fi dată unei autorități existente deja din statele membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Ferayen. Concluzii? Für die uh, interessanten Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste aspecte foarte interesante. Cred că le pot incorpora în proiectul meu de aviz. Voi avea o întâlnire cu raportorii din umbră și vom discuta mai în detaliu cu privire la aceste aspecte. Aș dori să mă refer la un aspect. Comisia lucrează la un catalog de întrebări și răspunsuri. Ar fi foarte bine dacă ni s-ar înainta și, noua și nouă în această comisie, deoarece ar putea ajuta la clarificarea anumitor aspecte. Încă un lucru, versiunile germane, engleză și franceză sunt parțial incoerente în versiunea scrisă a traducerii. Acest lucru ar putea duce la anumite dificultăți sau lipse de, de claritate. Aș dori să cer serviciul de traducere să se asigure de faptul că nu există discrepanțe. Sunt câteva puncte pe care m-au frapat. Depinde de versiunea lingvistică pe care o considerăm autentică, există diferențe. Traducerile în cele trei limbi oficiale trebuie să aibă o calitate atât de mare încât să spună același lucru și să însemne același lucru, să nu existe dis- discrepanțe între cele trei versiuni. Uh, după cum spuneam, sunt uh, încrezătoare că vom ajunge la acorduri foarte repede. În ceea ce privește costurile pentru cercetare, eu, eu sunt uh, de acord cu ceea ce spune Comisia. Costurile trebuie să fie cât mai mici pentru ca reutilizarea datelor să fie atrăgătoare. Nu cred neapărat că banii publici ar fi bine investiți în acest fel. Trebuie, dacă trebuie să plătim disponibilitatea acestor date cu bani publici, acest lucru ar însemna că contribuabilii ar plăti de două ori. Dar nu dorim acest lucru, în mod clar. Trebuie să ajungem la un echilibru corect aici. Cred că putem cu adevărat să înregistrăm progrese. Doamna Șaca, nu am dorit să mă refer la aspectele pozitive chiar la sfârșit. Doream să le subliniez. În ceea ce privește universitățile care doresc să-și publice rezultatele, le pot face, acest lucru, pot face acest lucru în orice stadiu. Nu li se pun piedici. Și acest lucru este adevărat și la Delft. Dacă universitățile au nevoie de bani în plus, și dacă vorbim despre utilizarea exclusivă a rezultatelor, trebuie să ne gândim la o obligativitate a publicării rezultatelor. Dacă acest lucru ar exista, atunci s-ar ajunge la anumite dificultăți. Nu cred că ar trebui să făcută obligatorie publicarea rezultatelor. Nu cred că în acest moment este oportun. În mod voluntar, în mod opțional, se pot face anumite aranjamente în așa fel încât metadatele și uh, rezultatele cercetărilor să fie disponibile. Vă mulțumesc. Aș dori să îi dau cuvântul Comisiei. Se pare că este o problemă lingvistică. Care este limba originală a textului. Mă îngrijorează să aud ceea ce a spus raportarea. Vom lua legătura cu biroul nostru să aflăm de unde provin aceste întrebări și să găsim soluții. Dacă există cu adevărat o divergență între cele trei versiuni ale textului, ne vom asigura, de asemenea, că non-documentele pe care le-am pregătit vor fi uh, distribuite tuturor membrilor comisiei. Vă mulțumesc. Aș dori să vă aduc aminte că aceast, acest, această propunere de aviz va mai fi discutată în mai și vom vota în iulie. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi instituirea instrumentului european de vecinătate. Politica de vecinătate se referă la 16 parteneri în est și în sud. Scopul este de a consolida asocierea politică și crearea unor legături economice contacte mai strânse în educație, mai ales prin Erasmus pentru toți. De aceea, noi pregătim o opinie. Calendarul, calendarul este foarte clar. AFET va vota în iunie. Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Raportorul nostru, domnul Matula, va pregăti opinia pentru aprilie și noi vom vota în mai. Deci, așadar, nu avem foarte mult timp pentru amendamente și termenul trebuie să fie foarte uh, în curând. Secretariatul sugerează să începem lucrările la amendament, să începeți lucrările la amendamente imediat ce primiți uh, raportul. Domnul Matula. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ați făcut uh, toate precizările necesare, tehnice. Uh, și aș vrea să adaug uh, câteva elemente. Într-adevăr, instrumentul european de vecinătate și parteneriat este instrumentul financiar al politicii europene de vecinătate, care se adresează celor 16 țări partenere din Mediterana, dar și din parteneriatul estic, în plus însă și Rusiei în calitate de partener strategic Instrumentul oferă cofinanțare pentru procesul de consolidare a guvernanei și pentru dezvoltare economică și socială. Susține de asemenea cooperarea transfrontalieră și alinierea țărilor beneficiare la politicile și valorile Uniunii Europene și promovează crearea unei zone de prosperitate la granițele Uniunii și a unor relații de bună vecinătate Noua propunere de regulament se bazează pe o nouă strategie cu privire la, vecinătate, a unui nou context politic și a unor obiective specifice, al căror număr a fost redus de la și nouă la 6 și în care primează principiile mai mult pentru mai mult, more for more, dar și responsabilitate reciprocă. Aceste principii permit o diferențiere mai mare între țările partenere în relația cu Uniunea Europeană, introducând, introducând argumentul meritului. Fondurile disponibile vor fi de aproximativ optsprezece miliarde euro pentru perioada 2014-2020, față de unsprezece miliarde în precedentul buget. O parte din fonduri, va fi acoperită și prin intermediul programului Erasmus for All, prin două alocări multianuale de patru ani și respectiv trei ani. Învățământul superior, cultura, cercetarea și inovarea sunt domenii în care este loc pentru îmbunătățirea relațiilor dintre politicile interne și instrumentul de vecinătate. Documentul de bază este destul de tehnic și face referire la procedurile specifice cooperării economice și alocării fondurilor. Pentru a crește șansele ca amendamentele noastre din Comisia Cultură să fie aprobate de către Comisia competentă AFET, aș vrea să propun elaborarea unor amendamente care se înscriu strict în aria de competență a Comisiei noastre de fapt am avut deja o întâlnire în acest sens cu raportorii din umbră cărora le mulumesc i cu care am stabilit un acord de principiu în acest sens. în ceea ce mă privete am propus introducerea domeniilor culturii i educaiei printre obiectivele specifice ale instrumentului de vecinătate prin sprijinirea contactelor interpersonale în special în domeniile culturii i educaiei. De asemenea, consider că ar fi binevenită păstrarea finanțării în domeniul educației în cazul în care Uniunea decide să întrerupă legăturile politice cu un anumit regim din cauza unor evenimente politice majore sau neprevăzute. Prin aceste alocații financiare reușim să menținem o legătură cu societatea civilă din statele respective utilizând așa numitul instrument al diplomaiei culturale și promovând valorile care stau la baza construcției comunitare. Aștept sugestiile dumneavoastră pentru a le integra în măsura în care este posibil în proiectul de opinie. Termenul de depunere a amendamentelor, așa cum ați spus, este foarte scurt și eh, deoarece comisia competentă dorește votarea raportului într-un ritm accelerat. Vă mulțumesc. La parola al onorevole Mendes del Valle. Domnul Mendes del Valle are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului care uh, și-a arătat dispoziția pentru acest uh, raport și cum termenele sunt foarte scurte, este important să ne coordonăm activitatea. În general, aș dori să arăt cât de importantă este cultura ca factor al politicii externe a Uniunii Europene. Puterea pe care o are Europa în lume, după părerea mea, provine din mai multe surse și nu numai din capacitatea noastră comercială, economică sau militară, ci și din diversitatea și bogăția culturală cred că este un factor foarte important. Capacitatea noastră de a influența lumea și de a fi atrăgător pentru țările terțe ar fi micșorată dacă nu ne-am prezenta culturile așa cum trebuie. Iar în acest raport, factorul acesta este deosebit de relevant, mai ales că vorbim despre vecinii noștri foarte apropiați. Iar acum să mă refer puțin la acest raport, aș vrea să spun câteva lucruri care vor fi, cred eu, o bază pentru amendamentele viitoare. Pe de o parte, mi-atrage atenția faptul că pentru motivele explicate la articolul 2 al propunerii prezentate de comisie nu se menționează cultura ca unul dintre obiectivele specifice pentru sprijin european. Eu susțin că ea este o parte importantă a politicii externe a Uniunii. Iar de aceea mi se pare ciudat că în acest articol al acestei propuneri nu apare cultura menționată în mod specific. Mi se pare că schimbul de valori culturale, expresia diversității noastre culturale trebuie să fie o prioritate și ar trebui să fie inclusă în acest articol. Pe de altă parte, observ cu multă satisfacție că uh, aparent, vreau să spun aparent, s-ar putea din articolul 28.3 pentru programul Erasmus pentru toți pentru acest instrument de vecinătate nu se va de, depăși bugetul alocat de nu va ieși din bugetul alocat pentru acest instrument, din, ci din alte surse. Ce mi se pare important este uh, ca țările terțe care sunt incluse în acest instrument să semneze Convenția UNESCO pentru protecția culturală. Deocamdată asta e tot, domnule președinte. Mulțumesc, care acum cuvântul Domnul Sanchez Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să insist încă o dată asupra unui aspect care are legătură cu politica regională. În prezentare s-a vorbit despre cooperarea transfrontalieră, despre acest instrument al politicii de vecinătate a Uniunii. Mi se pare că este un instrument prea puțin cunoscut îl permite cooperarea tocmai între, între societățile civile și între cole- sau colectivitățile teritoriale. <clears throat> Colegul nostru spunea că acest lucru ar trebui mențion, menținut în cazul ruperii legăturilor, să se mențină anumite acțiuni în domeniul educației și culturii. Cred că prin intermediul acestui instrument putem continua să menținem astfel de relații, deși uneori este foarte greu între statele membre și guvernele statelor. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, eh, chiedo alla... Vă mulțumesc. Dau cuvântul reprezentantei comisiei. Doriți să adăugați ceva? Nimeni de la Direcția Generală? Serviciul European de Acțiune Externă? Nu? Bine. Domnule Matula, mai doriți să adăugați ceva? Uh, foarte scurt, aș dori doar să mulțumesc colegilor uh, și domnului Mendez del Vale și colegei Sanchez Schmidt uh, pentru susținerea pe care o arată nu numai pentru opiniile din raport, dar și în ceea ce privește introducerea culturii acolo unde credem că este locul pentru rolul deosebit de important pe care poate să îl aibă. Sigur, legat de Convenția UNESCO, e absolut normal acest lucru, sperăm să se întâmple. Și uh, colega Sanchez Schmidt, uh, sigur, diplomația culturală cred că trebuie întotdeauna să rămână instrumentul principal prin care noi cei din Uniunea Europeană să putem promova valorile noastre europene, dar și să menținem legăturile în exterior. Mulțumesc și sigur aștept în continuare opinii și mulțumesc pentru colaborarea până în prezent, dar și cea viitoare. onorevole Matula, eu ricordo allora che il collega presenterà il suo parere in aprile. Vă mulțumesc, domnule Matula. Vă aduc aminte că colegul își va prezenta opinia în aprilie și vom vota în mai. Continuăm la punctul 8. Distribuirea online a operelor audiovizuale în UE. Raportor, domnul Cavada. Am avut un schimb de opinii preliminar în ianuarie și acum colegul nostru va prezenta proiectul de raport. Pentru amendamente, termenul este 12 aprilie și vom vota în iunie. Domnul Cavada. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Expresia artistică a creatorilor din sectorul audiovizual și cinematografic nu este simplă, pentru că constituie în același timp o artă și o industrie. Așadar, este important să se creeze oportunități și mijloace de difuzare a operelor europene, deoarece Uniunea Europeană trebuie să se orienteze în primul rând spre, direct, spre educație și spre cultură. Acest lucru se, men se menționează foarte des în prezentă instituție. Aceste domenii creează elemente foarte importante în domeniul locurilor de muncă și în ceea ce privește valoarea rogată, este 2,5% din PIB, adică la fel de mult ca industria autovehiculelor. Trebuie remarcat de asemenea faptul că modelul economic aflat la baza acestei piețe a operelor audiovizuale se împarte în teritorii de vânzare. Acestea sunt, la rândul lor, structurate în ferestre de exploatare specifice care corespund diferitelor mijloace de comunicare în masă. Sistemul respectiv nu trebuie readus în discuție, deoarece stabilește un echilibru comercial convenabil între toți partenerii din acest sector. Piața unică funcționează și oferă, de fapt, noi perspective, posibilități și oportunități, atât pentru consumatori, cât și pentru creatorii și furnizorii de servicii. Politica Uniunii trebuie să aibă drept obiectiv crearea unui mediu care să favorizeze dezvoltarea ofertei legale accesibile tuturor, un mediu care să favorizeze inovarea și, de asemenea, creația. De aceea trebuie să, cred că trebuie să asigurăm siguranța juridică în spațiul online european. Trebuie să nu se creeze situații de inegalitate între tratarea online și offline. După cum a subliniat și Comisia, majoritatea serviciilor mass media audiovizuale vizează în principal un public național <coughs> sau o zonă lingvistică determinată. Acesta este motivul pentru care nu trebuie să se impună o constrângere juridică în ceea ce privește negocierea licențelor care includ mai multe teritorii, limbi sau platforme. Motivul este că cererea comercială pentru aceste licențe este foarte limitată. Impunerea unei licențe paneuropene, impunerea unei astfel de licențe nu ar putea decât să faciliteze monopolizarea pieței de către actorii care dețin o putere de cumpărare mai mare. Și acest lucru în detrimentul multor IMM-uri care constituie coloana vertebrală a producției audiovizuale cinematografice din Europa. Acest, aceste IMM-uri sunt sângele vital al, acestui, al acestei industrii. M-am bazat pe câteva idei care, la care am ajuns în urma unor consultări asidue pentru domeniul audiovizual. În primul rând este vorba de asigurarea siguranței juridice a drepturilor de autor și asigurarea posibilității de a colecta aceste drepturi. De asemenea, trebuie vegheat bunul echilibru comercial între toți partenerii din sector și, de asemenea, respectarea mm, cronologiei mediilor, având în vedere viitorul operelor online. Trebuie încurajată instituirea unui sistem național de uh, identificare a operelor audiovizuale, cinematografice, multimedia și așa mai departe. Acestea ar constitui un fel de cod ADN al operelor. Trebuie respectat pluralismul media. Trebuie să ne gândim și la adaptarea dispozițiilor legate de țară de origine pentru noile media, în așa fel încât să prevenim delocalizarea. Trebuie să încurajăm semnarea la nivel european a unor acord, acorduri colective sau contractuale între reprezentanții autorilor, artiști, interpreți și a producătorilor. Acest lucru s-ar duce la, ar duce la o remunerație echitabilă și proporțională cu resursele generate de pe urma exploatării online a operelor respectivilor artiști. Trebuie deschise dezbateri cât mai repede pentru a se tranșa problemele de divergență în ceea ce privește, de exemplu, TVA-ul care se aplică serviciilor online. Există în acest domeniu anumite dispoziții absolut stranii. Aș dori să ascult uh, opiniile colegilor și voi lua seama de toate comentariile lor. Bineînțeles, în cadrul calendarului pe care îl cunoașteți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie, onorevole Cavada. Iniziamo dibattito. Mulțumesc, domnule Cavada. Vom începe acum dezbaterea, domnul Boris. Mulțumesc. Aș dori să îl felicit pe domnul Cavada pentru raportul lui foarte bun. Acest raport arată toate principalele provocări cu care se confruntă piața distribuției online. Este adevărat că această piață din Europa se confruntă cu foarte multe provocări la ora actuală. Prin conținutul său cultural poate să ajungă la orice cetățean din Europa. Este adevărat că pe piața comună există în continuare obstacole juridice sau tehnice. Dar sunt de acord, sunt de acord cu domnul Cavada, eu sunt uh, raportorul de aviz de la juri. La noi considerăm că trebuie să abordăm această problemă cu mare responsabilitate și să ținem cont de delicatețea subiectului. Considerăm că autorii operelor trebuie să aibă dreptul la o retribuție, uh, o remunerație proporțională și uh, trebuie să ținem minte că în Europa majoritatea filmelor trebuie să, sunt beneficiare ale unor fonduri speciale în cele mai multe situații, uh, autorii filmelor pot să le facă pentru că au investiții din partea producătorilor. Pe de altă parte, ne confruntăm și cu o altă situație. Dacă un film are succes, atunci și autorii au dreptul de a participa la um, veniturile care sunt generate de film și de distribuirea filmului online, prin internet sau prin alte mijloace, pe platforme speciale. Cred că trebuie să avem o abordare responsabilă și trebuie să cerem comisiei să prezinte uh, care să prezinte regulile specifice pentru um, remunerarea autorilor. Trebuie să ținem cont de uh, tradiții și de um, obiceiurile din fiecare țară, de legea din fiecare țară. De asemenea, dorim să rugăm Comisia să aibă o propunere uh, de remunerare decentă și proporțională. Uh, sunt de acord cu domnul Cavada. El a spus că licențele paneuropene nu sunt eficiente pentru că operele audiovizuale se adresează în mare parte anum, unei anumite, unui anumit popor sau unui anumit grup lingvistic. Datorită acestui raport, putem să accelerăm munca Comisiei Europene pentru ca operele online să fie și mai accesibile pentru consumatori și ca sectorul să se dezvolte și mai mult. Dacă ne uităm la statistici, ne dăm seama că în Europa producem cam 1200 de filme pe an, deci de două ori mai mult decât Statele Unite, dar cetățenii europeni folosesc aceste filme în proporție de 25%, se uită în principal la filme americane, deci acest sistem on, on, online ar îmbunătăți accesul la aceste filme europene. Susțin acțiunile domnului uh, Cavada și propunerea, propunem un uh, program pilot legat de distribuirea uh, operelor online. Acesta urmează să fie pus în aplicare de Comisia Europeană. Până acum a avut succes. Uh, am alocat 2 milioane de euro pentru acest obiectiv și cred că este foarte important că noi aici la Comisia de Cultură va, vom fi sursa pentru um, um, îmbunătățirile și uh, promovarea mai bună pe viitor a accesului la operele online. Uh, mă bucur foarte mult că am putut să exprim avizul jurii la raportul dumneavoastră. Mulțumesc! Camervat. Mulțumesc foarte mult și mulțumim și domnului Cavada pentru proiectul de raport. Consider că trebuie ca lucrurile să fie mai clare. Este deja clar că ne aflăm într-o situație dificilă pentru că trebuie să avem o poziție cu privire la problemele legate de drepturile de autor. Trebuie să știm în ce direcție ne îndreptăm în acest sens, în această epocă digitală. Deși nu cunoaștem răspunsurile în momentul de față, trebuie să știm ce întrebări să punem. De exemplu, în ce măsură drepturile, gestiunea drepturilor colective ar trebui să fie menționată clar ca opțiune în acest raport? Cred că trebuie să analizăm problema licențelor paneuropene și dacă acestea trebuie să fie obligatorii. Eu consider că nu. Acest lucru ar putea fi totuși posibil pentru că ar însemna că Uh, drepturile de autor ar deveni din ce în ce mai costisitoare, mai scumpe și atunci când e vorba despre companii mici, despre uh, canale mici uh, care vorbesc o singură limbă, care nu are o extindere foarte mare, atunci ar trebui să cerem o licență paneuropeană, dar, de exemplu, în Spania nimeni nu înțelege letona. Deci trebuie să avem o poziție foarte clară. Știm uh, de la canalele de uh, difuzare că, ei sunt, că ele sunt foarte interesate de acest lucru și problema drepturilor este destul de simplu de clarificat. Cred că trebuie să includem informații în acest raport și cu privire la acest lucru și consider că încă nu acordăm de atenție acestei, acestui aspect. Sectorul media are etape diferite, este vorba despre distribuție liniară și non-liniară a programelor, difuzarea non-liniară și liniară a programelor. Aceste mijloace de difuzare sunt uh, foarte amestecate spectatorii și telespectatorii nu își dau seama ce este liniar și non-liniar. Deci, avem reguli diferite în fiecare loc. Nu știu uh, dacă acest lucru va mai fi uh, viabil, fiabil în viitor. Probabil că e o problemă pe care am cu traducerea în scris, dar se vorbește despre accesul la Uh, platformele de servicii autorizate și blocarea acestui acces. Aici cred că se vorbește despre prevenirea descărcărilor ilegale de conținut, dar nu știu dacă este foarte, bine, este foarte bună exprimarea. E destul de neclară și destul de ușor de interpretat greșit. Atunci când vorbim despre neutralitate și acces, este esențial ca acestea să fie garantate, ca neutralitatea să fie garantată. Deci trebuie să fim foarte prudenți și nu trebuie să ne îndreptăm în direcția greșită atunci când este vorba despre neutralitate. Mai există o chestiune. Ce fel de sisteme suntem noi dispuși să înființăm în Europa? Cum putem să combatem um, încălcările drepturilor de autor? eu mă opun supravegherii comunicării prin internet și este vorba la urma urmei de dreptul la autodeterminare și despre libertatea accesului la informații și libertatea de a comunica. Deci trebuie să ne gândim foarte mult la aceste aspecte și să fim foarte prudenți. Deci, trebuie să mai aducem un alt aspect în discuție crearea de ocazii pentru descărcările legale de conținut. Există oportunități simple și legale pentru a descărca conținut de pe internet. Acesta este un aspect foarte important pentru că trebuie să ținem mereu cont. Uite, de exemplu, dacă apare un film american și îl descarci de pe internet, Oamenii fac acest lucru atunci când nu pot să aibă acces rapid la un anumit film. Și au mijloacele de a-l descărca la urma urmei. Multă lume încarcă conținut pe internet. Dacă un om este un fan înrăit și vrea neapărat să vadă un film, atunci va recurge la o descărcare ilegală. Se va, um, se va întâmpla același lucru și cu, cu muzica fanii nu descarcă muzică pentru a face rău artistului respectiv, ci pentru că au șansa de a descărca uh, conținutul rapid. Deci putem să combatem descărcările ilegale, creând oportunități pentru descărcare legală de, de conținut. tinerii uh, sunt uh, dispuși să plătească pentru descărcări, mai ales că acestea se pot face rapid și pe telefonul mobil. Deci, dacă am putea să căutăm, să profităm de aceste oportunități, atunci uh, am preveni descărcările ilegale. După cum am spus, trebuie să avem formulări mai clare în anumite locuri, mai ales atunci când este vorba despre drepturile de autor. Nu știu uh, care este intenția comisiei. Am așteptat foarte mult timp ca comisia să propună ceva cu privire la drepturile de autor în lumea digitală. Desigur, va trebui să analizăm anumite aspecte și va trebui să spunem, vă rugăm, nu gândiți așa. După cum am spus, convergența tehnologiei este uh, un alt aspect de care trebuie să ținem cont în această directivă. Cred că nu este bine ca canalele de difuzare publice au programe care sunt subvenționate din bani publici și nu pot să le țină online decât vreme de șapte zile. Este ridicol. Acest lucru înseamnă că um, aceste programe vor trebui plătite. Aceste lucruri sunt deja uh, subvenționate, sunt finanțate din, uh, din bani publici. Cred că putem să acordăm un pic de ajutor Comisiei cu privire la felul în care poate să abordeze aceste chestiuni în viitor, mai ales atunci când este vorba despre serviciile media audiovizuale și probabil ar putea să reconsidere felul în care privește lucrurile. doamna Șache, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc raportorilor și colegilor care au vorbit. Uh, sunt de acord uh, cu ce s-a spus. Fragmentarea gestiunii drepturilor de autor este um, cât se poate de dăunătoare pentru economie și pentru poziția noastră în lume. Nu asta discutam, dar uh, este drept că se leagă de distribuirea operelor audiovizuale. Cred că a venit vremea să uh, uh, facem și noi uh, un pas în secolul 21 pentru că sistemele noastre de gestiune sunt destul de obsolete și acest lucru nu ne face decât rău. Voiam să vorbesc concret cu privire la proiectul pe, uh, pe care îl avem în față, la alineatul A, cu privire la provocările enorme cu care ne confruntăm. Uh, acest lucru uh, se va lega și de celelalte comentarii pe care le voi face. Des, desigur, aceste provocări există, mai ales atunci când se dezvoltă o nouă tehnologie, dar trebuie să ne întrebăm care este rolul politicienilor, care este rolul legislatorilor și care este efectul pieței. Cred că aceste industrii ar trebui să învețe ce înseamnă inovarea. La alineatul L Aici scrie, întrucât nu pot exista creații durabile și o diversitate culturală durabilă în absența unor drepturi de autor care să-i protejeze, să-i remunereze pe creatorii operelor. Aici dezbaterea continuă și trebuie să analizăm și contextul reformelor atât de necesare despre care au vorbit colegii. Cred că este foarte important să nu rămânem în starea de fapt, să nu păstrăm aceste legi obsolete și să ne dăm seama că în această nouă epocă digitală și în epoca informației, actorii de care era nevoie înainte pentru distribuirea acestor opere nu uh, mai sunt întotdeauna necesari. Acesta este efectul pieței libere și nu trebuie să facă rău autorilor și nici consumatorilor. Pur și simplu este vorba despre o tranziție sănătoasă înspre epoca modernă alineatul O, întrucât este necesar să se îmbunătățească eficacitatea societăților de gestionare colectivă prin aplicarea unor măsuri care să vizeze sporirea transparenței și a bunei guvernanțe. Cred că concurența în structurile existente ale gestiunii trebuie încurajată. În loc să rămânem blocați în vechiul sistem, trebuie să facem reforme, după cum am menționat mai devreme. Apoi, Q. Întrucând cronologia mass media corespunde unui echilibru general al sectorului audiovizual care permite garantarea unui sistem eficient de prefinanțare a cinematografiei. Nu consider că aceste ferestre ar trebui menținute în, uh, cu, um, la orice preț atunci când mass media era în mâinile corporațiilor, nu exista nicio modalitate de a face ca informația să fie accesibilă mai ușor către public, dar acele vremuri au trecut. Doresc să subliniez faptul că acum ne confruntăm cu un model de afaceri și că um, prezervarea acestor ferestre, păstrarea acestor ferestre nu este uh, nu mai este de actualitate. La alineatul 3, cu privire la ferestrele de exploatare, trebuie să ne asigurăm că acestea nu vor fi utilizate drept mijloc de blocare a exploatării online. Aici uh, se scrie că este vorba despre decizii politice, dar nu ar trebui să fie. Este vorba despre decizii de afaceri, deci nu trebuie să uh, amestecăm cele două chestiuni atunci când este vorba despre dezvoltarea acestui sector. Cealaltă întrebare la alineatul 11 susține că cel mai bun mijloc de a garanta o remunerare adecvată pentru titularii de drepturi este punerea în aplicare a unor acorduri interprofesionale între producători, autori și artiști. Cred că putem interpreta acest paragraf în uh, mai multe feluri și um, nu trebuie să ne limităm la, doar la câteva opțiuni. Cred că trebuie să analizăm cu mare grijă uh, ce poate să gestioneze un acord juridic și ce putem să lăsăm pe mâna pieței. Cred că trebuie să permitem uh, conținutului cultural minunat european să fie accesibil uh, europenilor, dar și uh, utilizatorilor din lumea întreagă și la costuri mai mici. Uh, astfel putem uh, deveni mai competitivi și putem să arătăm uh, lumii întregi ce avem de oferit. Uh, Cred că putem uh, depune mai multe eforturi pentru a clarifica aceste lucruri în proiect. La parola... Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Mischi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În uh, vechea lume analogă, Statele Unii Europene aveau o cotă de piață de 20%, iar pe piața digitală este cam de 2%. Vreau să menționez acest lucru, pentru că știți că lucrul acesta se va schimba într-o manieră dramatică și într-o perioadă foarte scurtă de timp. Dacă vorbim despre un studiu despre piața audiovizualului, uh, producțiile, uh, companiile mici de producție și producătorii de conținut depind de furnizorii existenți, deoarece de foarte multe ori, nu întotdeauna, trebuie să se uh, aplece în fața dominației companiilor de furnizare. Deci de cele mai multe ori uh, distribuirea operelor de artă nu duce la crearea de venituri suplimentare pentru creatori. Foarte multe companii mici se adună pentru a-și înființa platforme electronice comune, deci este foarte greu pentru noi furnizori să-și creeze o platformă pentru operele audiovizuale. Dacă vorbim de producțiile, companiile de producție mici și mijlocii, și ele trebuie avute în vedere, deoarece există condiții și constrângeri în care funcționează, deci trebuie să putem duce la dezvoltarea platformelor uh, electronice. Asta este și interesul utilizatorilor. Utilizarea nu trebuie să fie pusă în pericol pentru creatorii de conținut. Șansele folosirii digitale, șansele lumii digitale trebuie să funcționeze ca o revoluție culturală, așa cum sunt de fapt. Deci trebuie să adaptăm uh, legile copyright-ului, ale drepturilor de autor și să le aliniem la noua lume digitală. Trebuie să avem garanții pentru a permite accesul la conținutul publicat uh, electronic. Vreau să-i mulțumesc domnului Cavada pentru activitatea desfășurată deoarece materialele sunt nelimitate, domeniul este nelimitat și ați reușit să le concentrați foarte bine. Ați vorbit în primul rând despre piața unică digitală și garanțiile pentru dreptul de autor. Iată cum interpretez eu această chestiune trebuie să adaptăm legea dreptului de autor la realitatea digitală revoluționară. Nu putem să uh, extindem legea dreptului de autor fără să o modificăm pentru internet. Vreau să vă dau un exemplu. Un prieten de-al meu care spunea că în momentul în care mașina a înlocuit trăsura cu cai, a fost nevoie de reguli noi pentru folosirea drumurilor publice iar mașinile nu erau supuse uh, legilor care se refereau la, la trăsura cu cai, apoi sistemele de etichetare și de identificare a operelor. Sunt de asemenea importante, mai ales dacă introducem un pachet de inspecție aprofundată în Germania, am constatat că au fost abrogate uh, a fost uh, abrogată secretul corespondenței, în momentul în care vorbim de accesul la platformele cu plată și blocarea platformelor care oferă servicii neautorizate, cum ar funcționa acest lucru dacă vorbim de blocarea accesului? Majoritatea în Germania respinge acest lucru din diverse motive, pentru că e foarte ușor uh, de ocolit apoi. Trebuie să vorbim de datele care pot fi folosite de serviciile online foarte scurt nu sunt folosite pentru a face profil de client, ci e vorba doar de ceea ce este necesar. După cum spuneați în uh, documentul dumneavoastră, tinerii trebuie să înțeleagă cât de importantă este răspândirea activității culturale. Trebuie să încurajăm pe tineri să joace un rol activ în crearea operelor, crearea unei asemenea opere este acum posibilă pentru că suntem în vremea internetului. Mulțumesc foarte mult. Are acum doamna McClarkin. Mulțumesc foarte mult. Cum spuneam, aceste industrii culturale și creatoare contribuie foarte mult. Este un sector absolut vital pentru a menține diversitatea culturală și realmente internetul uh, ne-a pus la dispoziție mijloacele și platformele pentru a difuza filme și alte produse audiovizuale consumatorilor cu mult, asigurând astfel accesul mult mai larg. Salut uh, raportul domnului Cavada, cred că include sugestii foarte bune privind reacția la aceste provocări susțin ideea de a analiza și sistemele de microplată creatoare și ideea de a crea certitudinea uh, juridică cât privește blocarea accesului la platformele care <clears throat> prezintă conținut ilegal. Eu susțin acest lucru pentru că Trebuie să ne gândim la problema pirateriei, care este o problemă foarte serioasă și care scade valoarea conținutului creator. Uh, domnul Cavadan să-și dă seama că nu putem impune aici uh, idei, um, um, metode juridice pentru a impune aceste licențe multitransfrontaliere. Iar în ceea ce privește stabilirea prețului pentru IMM-uri, lucrul acesta ar fi foarte greu pentru că le-am scoate de pe piață. Trebuie uh, să permitem un, uh, o abordare de piață, IMM-urile să aibă libertatea și autorii să poată să-și poată distribui uh, operele pe teritoriul pe care sunt licențiate pentru a le spori veniturile iar deținătorii de drepturi să fie protejați și în același timp să fie puse în aplicare drepturile de autor acest lucru nu trebuie să devină un proces administrativ foarte costisitor, iar în ceea ce privește protecția, trebuie acordată atenție uh, momentului în care, eu știu, British Film Institute pune la dispoziție filme de arhivă, aceste arhive ar trebui digitalizate și proiectate și protejate și nu pierdute. Aștept să colaborez cu domnul Cavada din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Fer, doamna Ferhaien. Mulțumesc foarte mult. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Cavada. Cred că tema pe care o abordează este foarte mare. Cred că a pregătit terenul pentru o discuție pentru că uh, sunt foarte multe subiecte. Suntem de acord să spunem că la ora actuală Comisia are o serie întreagă de inițiative și propuneri noi foarte pertinente și legate unele de celelalte. Trebuie de asemenea să fie mai legate unele de altele. N-am deschis de, n-am vorbit despre operele orfane, despre operele deschise, uh, Există o propunere privind drepturile de autor, există problema datelor publice din, provenite din sectorul public, deci toate aceste elemente trebuie să interacționeze. Nu le putem analiza izolat pentru că e vorba de, de obiective foarte importante. Operele orfane trebuie, depind de examinarea drepturilor de autor și așa mai departe. Firește că nu pot fi toate luate la pachet din păcate, propunerile vin de la Comisie una câte una. Iată de ce raportul lui Jean-Marie Cavada este cu atât mai important. Pentru că încearcă să însumeze toate aceste teme și să prezinte care este interacțiunea dintre ele. Problema compatibilității este esențială compatibilitățile între societățile cu drepturi de autor pentru a avea un sistem simplu și eficient. Dacă sunt mai multe servicii legale privind uh, distribuirea electronică a operelor audiovizuale, acest lucru trebuie să se facă mai ușor, mai facil, trebuie să fie mai ușor uh, ca ele să poată fi obținute din punct de vedere legal mai ușor la punctul 7 se spune că la accesul platformelor cu plată nu ar trebui să fie uh, interzis și nu asta este problema. După părerea mea, serviciile uh, neautorizate în sine ar trebui să fie uh, interzise. Ele trebuie să fie, uh, ele, serviciile neautorizate trebuie să fie interzise, nu accesul. Uh, am văzut uh, trebuie ca serviciile cu plată neautorizată să dispară din rețea, să dispară de pe internet. Și trebuie astfel să existe o înțelegere la nivel național, european și internațional, să avem o definiție comună a serviciilor cu plată neautorizată. De exemplu, dacă avem o platformă Chinoteo care își bate joc de drepturile de autor la nivel internațional, aceasta este cea care trebuie să avară și să dispară, ci nu școlarul care descarcă un film. Platforma în sine este cea care oferă un serviciu neautorizat cu plată, este o vânzare ilegală a unui uh, film, nu? Și bineînțeles, cum să facem acest lucru este, asta e cu totul o altă mâncare de pește. Trebuie, nu trebuie să împiedicăm accesul, ci trebuie să împiedicăm uh, existența însă și a acestor platforme. Ceea ce mi se pare un element crucial. Uh, coordonarea este foarte importantă de asemenea. Trebuie să se faciliteze utilizarea comercială avem nevoie de o ofertă legală mult mai largă, mult mai vastă, ușor de plătit, ușor de descărcat ceea ce ar permite uh, și venituri uh, pentru creatori. Dacă devenim uh, cu societate de gen copy-paste care își procurează totul în felul acesta fără a se gândi la beneficiile pentru autori și unii chiar visează că se va întâmpla așa, atunci o să ajungem în, mediu, în evul mediu cu sistemul mecenatului sau într-un sistem în care numai statul ca mare sponsor va putea să financeze marile evoluții creatoare. Nu, eu mă gândesc la un sistem în care creatorii să poată să trăiască din propriile lor uh, creații, să fie remunerați pentru creații, dar avem nevoie de drepturi de autor puternice și conforme acestei epoci digitale și nu putem să transpunem sistemul actual în epoca digitală toată această problemă pe care o avem acum, uh, eu știu, barierele lingvistice naționale, avem nevoie de un sistem care să îi remunereze pe autorii conținutului, pe artiști, pe actori, pe muzicieni. Și acest lucru este posibil. Evident, lucrul acesta nu funcționează rar, fără, decât rar fără intermediar. Pentru artist, și artiștii uneori e foarte complicat să facă acest lucru. Mai ales dacă se pune problema calculării drepturilor de autor. Dacă eu, artistul, ar trebui să fac acest calcul, ar fi cam greu. Deci e nevoie de niște intermediari. Dar sperăm că vom avea un ghișeu unic pentru drepturile de autor la nivel uh, european. Uh, nu vreau ca drepturile să fie gestionate la nivel central, ci să existe un ghișeu unic unde se pot uh, disemina acestea. Mulțumesc. În încheiere, domnul Bellet. Thanks uh, very much, uh, Chairman. Mulțum- Mulțumesc, Cavada. Uh... Da, aș dori să spun domnule Cavada că a făcut o muncă foarte bună. Aș dori să fac câteva remarci cu privire la ghișeul unic. În primul rând, în ceea ce privește accesul ușor la conținutul online legal, este punctul central și provocarea cea mai mare se referă la oferirea unui acces ușor utilizatorilor la conținut online legal. Dacă vrei să te uiți la un film pe internet, este aproape mai ușor să faci acest lucru prin intermediul unui, unei descărcări ilegale sau pe un site ilegal, decât să găsești un uh, furnizor legal. Acesta este adevărul. Doar o alternativă foarte prietenoasă cu utilizatorul și foarte accesibilă poate schimba această realitate. Să vă dau un exemplu din Regatul Unit. Anul trecut s-a înregistrat o creștere exponențială a descărcărilor ilegale. De fapt, aceasta a scăzut deoarece existau mai multe, mai mulți furnizori legali și astfel utilizatorii puteau să se orienteze înspre acești furnizori de conținut online legal. În plus, sunt de asemenea convins că acele platforme legale ar trebui să fie disponibile nu doar rezidenților naționali. Înțelegem, bineînțeles, că vă referiți la diferite um, preferințe regionale, locale, tradiții, însă prioritatea noastră ar trebui să fie, în acest sens, să oferim un, o piață unică europeană reală, funcțională. Sunt convins că Există posibilitatea unor soluții creative în acest sens. Trebuie să ne gândim la o, un uh, copyright european armonizat. Apoi, în ceea ce privește clearingul copyright-ului, mai mulți colegi s-au referit la ghișeul unic. Sau s-au referit cel puțin la scăderea numărului de proceduri necesare. Cred că și aceasta, aceasta trebuie să fie, de fapt, o prioritate secundară. Nu trebuie să reinventăm roata, nu trebuie să schimbăm sisteme care funcționează deja bine, cum ar fi sistemul existent de licențe extinse care există în țările scandinave, de exemplu. Mulți colegi sunt de acord asupra acestui aspect, de aceea cred că nu mai e nevoie de altceva. În ult- nu în ultimul rând, domnul Cavada s-a referit la punctul 14, rata redusă a TVA-ului pentru uh, soluționării ilegalităților dintre ridicile online și offline. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Piața internă de la comisie. Dorește doamna Dolby să spună ceva, da sau nu? Nu. De la Educație și Cultură, Direcția Generală, doamna G. E grevă? Domnul Jolie, de fapt, spune domnul președinte. Uh, merci beaucoup mulțumesc foarte mult. Ceea ce pot spune eu, în numele Direcției Generale Educație și Cultură, cu privire la acest raport, considerăm că este echilibrat, considerăm că ia în considerare diversele aspecte care vizează distribuția online a conținutului audiovizual. Aici este vorba mai ales de chestiunea pirateriei, de protejarea deținătorilor de drepturi. Este vorba de asemenea despre protejarea diversității culturale. În acest sens, cred că este util să insistăm nu doar asupra patrimoniului cultural, asupra patrimoniului cinematografic, ci și asupra ofertei actuale. Ea trebuie privită de către cetățeni. Așadar, trebuie să se dezvolte oportunități de ofertă legală de vizionare a conținutului. În ultimii ani a crescut numărul de astfel de oportunități în mod exponențial. Mediul este foarte competitiv. Mai ales în cadrul programului de media, pentru platformele europene este destul de greu să își uh, stabilească o prezență. Aici ne gândim la platforme cum ar fi Mubi sau Universine și lor le este greu să se impună în fața platformelor mondiale cum sunt Netflix sau iTunes și altele pe care le cunoașteți. Așadar, favorizarea unui, unui mediu reglementat care să faciliteze, dar să și ajute dezvoltarea unor astfel de platforme europene care să pună în evidență și operele europene este importantă. De asemenea, dorim o aplicare eficientă a directivei servicii audio media și colegul, nostru, colegul meu Harald Edelmeier de la Direcția Societatea Informațională a insistat și el asupra faptului că statele membre trebuie să pună în aplicare măsuri eficiente în așa fel încât platformele de video la cerere să impună operatorilor să pună în valoare conținutul european. S-a făcut un studiu în acest sens, el nu a fost publicat încă, însă va fi publicat în curând, din câte știu eu. S-a organizat deja un atelier public cu privire la acest studiu. Numele studiului, dacă nu mă înșel, este, de fapt numele consorțiului care a făcut acest studiu este Attentional. El studiază felul în care se pot pune în aplicare în mod eficient dispozițiile directivei cu privire la societatea informațională. Vom pregăti o acțiune preparatorie cu privire la circularea operelor europene, care vizează să testeze noi metode de a publica filme, de a crește vizibilitatea filmelor. Ca filmele să poată fi lansate în mai multe teritorii în același timp. Aici este vorba și de cronologia media, de asemenea. Prin intermediul acțiunii preparatorii pe care a votat-o Parlamentul, noi dorim să încercăm lansarea simultană în mai, pe mai multe teritorii și pe mai multe platforme în același timp. Avem 2 milioane de euro pe care îi vom uh, angaja în curând ar fi interesant ca acest lucru să apară în raport. Iată, așadar, credem că este un, un document excelent. Vă mulțumesc foarte mult. Poate colegul meu, Harald, mai are ceva de spus? Un singur lucru aș dori să spun. Aș dori să fiu mai specific, mai, mai detaliat este vorba despre poziția comisiei? Să, să ne fie clară care, ce reprezintă ceea ce ați spus dumneavoastră. Cred că este o poziție echilibrată, bineînțeles, există anumite nuanțe în funcție de direcția generală la care ne referim, știți bine cum este. Dar cred că mă, că dacă vorbesc colegilor de la societatea informațională, merită alte aspecte să fie subliniate. Ne aflăm amândoi într-o poziție dificilă, spune celălalt vorbitor. Digimark ar trebui să ia cuvântul. Nu înțeleg, spune domnul președinte, că nu înțeleg exact ce vreți să spuneți, dar vă mulțumesc. Este foarte interesant, însă aș dori să, am dorit să știm care este poziția comisiei. Astfel, comisia noastră ar putea să se discute mai bine. Acum îi dau cuvântul domnului Cavada să vorbească în concluzie. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul Cavada. Mulțumesc pentru încurajările pe care le-ați adus. Aici este vorba despre foarte multe opinii care mă vor ajuta să, să îmi uh, pregătesc raportul mai bine. Nu aș dori să ratez ocazia de a sublinea acest lucru. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, aș dori să le mulțumesc acelor colegi care au ridicat foarte multe aspecte și mi-au adus foarte multe informații, mi se pare foarte interesant. Încercăm să avem o poziție oarecum mai originală aici. Aș dori să spun că trebuie să fim eficienți în munca noastră, să nu facem texte care să le aruncăm apoi la gunoi, care nu pot fi aplicate. Trebuie să ne inspirăm din principiile realismului. Una. Apoi, nu trebuie să ne substituim diferiților actori din lanț. Aceasta nu este o lege, o directivă, un regulament care va produce conținut, care va produce sisteme. Pe de altă parte, trebuie să avem o reflexie politică, în sensul nobil al cuvântului, în așa fel încât să putem oferi un cadru activității în beneficiul crea- creației și, de asemenea, pentru consumatori. Aș dori să vă aduc aminte de un lucru foarte simplu. Libertatea de acces, mai ales în ceea ce privește noile media, diversele mijloace de pe internet, adică, reprezintă o reflexie, o, o reflexie asupra distribuției, nu asupra creației. Nu există o cultură vie fără economie. Să ne uităm la modelul american care are încredere în piață pentru fabricarea de conținut. După cum uh, vedem și de la Sundance și de la festivalul de la Banff, creatorii americani cei mai deschiși, cei mai dezvoltați, ar prefera, într-un fel, sistemul european, care permite o vizibilitate în mai multe feluri. Iată așadar că trebuie să permitem, prin intermediul unui cadru, ca diversitatea culturală să existe. Mijloacele economice mari sau mici, de multe ori sunt mici, să nu, să nu le fie puse piedici. În ziua în care vom distruge economia culturii, nu vom mai putea distribui altceva decât, decât uh, produsele provenite din continentul nord-american sau din alte locuri, din locuri cu monopoluri. Noi trebuie să oferim oxigen acestui mediu, nu trebuie să-l sufocăm. Apoi aș mai dori să spun că, cred că doamna Camervert s-a referit la faptul că va fi nevoie de a revedea, de a revizui într-o zi ce a legiferit, legiferat sistemul european în domeniul media. Acum suntem în altă epocă în care aceleași produse audiovizuale, aș spune opere ca să fiu mai elegant, dar aceleași produse audiovizuale sunt disponibile prin mai multe sisteme de distribuție. Poate că este nevoie de modernizare sau chiar o simplificare a celor texte. Un ultim lucru pe care aș dori să-l spun, sunt reticent. Nu voi intra în detalii răspunsului, pentru că vom avea alte ocazii pentru acest lucru. Eu însă sunt destul de neîncrezător în ceea ce privește încercările, așa zise, de simplificare. În țara mea și în Europa am condus o mare companie de cinema, la un oarecare moment din viața mea. Autorul unei opere de artă nu poate să și producă acea operă și să meargă să caute finanțare și mai departe. Așadar, persoana producătorului nu este, este indisolubilă de persoana creatorului de artă. De ce s-au creat astfel de ferestre? în ciuda lucrurilor care s-au spus în această sală, nu pentru a restrânge accesul, ci pentru a se crea noi poluri economice care nu existau înainte. Dacă se pune o operă pe o anumită piață în același timp ca la televizor, nu vor mai exista finanțare. Cine finanțează cinemaul? Deocamdată media. Nu trebuie să distrugem ceea ce funcționează deja. Iată, pe scurt, punctul meu de vedere. Mă bucur foarte mult că în această sală constat deja de mai mulți ani o nouă încredere în apărarea creațiilor audiovizuale. Este un lucru foarte important. Aș dori să profit de această ocazie să spun că în acest raport putem sublinia, putem discuta și apoi putem sublinia cât de importantă este chestiunea culturii. Nu putem înceta să o considerăm importantă. Nu este un lucru secundar. Nu trebuie să permitem anumitor sisteme europene să permitem crearea unor sisteme europene mai puternice decât ar trebui să fie în acest domeniu. Doar uh, astfel am putea, doamnelor și domnilor, să spunem că unii dintre dumneavoastră ați exprimat cât de importantă și cât de urgentă este coeziunea europeană pentru a ușura și pentru a favoriza creșterea activității culturale în Europa. Constatăm acest lucru în anumite țări. Nu le voi cita, însă anumite țări, în, în, în anumite țări se ajunge chiar la limita unor reacții foarte pregnante. Dezvoltarea culturală ține de domeniul subsidiarității. La ora actuală se cere un, ofensivă culturală foarte puternică. Vă mulțumesc. Onorevole Cavada, eu ricord. Mulțumesc, domnule Cavada. Din câte mi-amintesc, um, vreau să vă amintesc că um, Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 12 aprilie, ora 12 și apoi vom rediscuta chestiunea 19 iunie. Ultimul punct de pe ordine de zi este Carta Europeană, Carta UE, norme standard pentru libertatea mass media în UE. Sunt sigur că vă amintiți contextul. Are o poveste destul de îndelungată Am făcut și un raport cu privire la libertatea media în Europeană și am, am um, acesta a fost contestat cu privire la competență. Președinte. Iar vorba de o reglementare mai largă a Uniunii Europene, uh, e LIBE, Comisia LIBE este cea care este comisia de fond. Raportorul este doamna Renate Weber din partea LIBE, iar comisia noastră va redacta un aviz. Domnul Migalski este raportorul pentru aviz. Iar uh, și ne va prezenta astăzi proiectul de aviz, amendamentele, 12 aprilie la ora 12. Domnule Migalski, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem mult timp la dispoziție, deci voi vorbi pe scurt. Documentul meu cuprinde patru articole. Haideți să le discutăm pe scurt. În primul, doresc să vă atrag atenția asupra rolului unei media, unor media libere și independente. Acesta este cel mai important aspect pe care trebuie să-l analizăm. Subliniez că mass media trebuie să fie libere și independente. În al doilea rând, cred că cel mai important uh, este să subliniem uh, rolul mass media publice. Asta ținând cont și recunoscând rolul uh, activităților comerciale ale media, mie mi se pare totuși că canalele publice au un rol foarte important și uh, Comisia pentru Cultură trebuie să sublinieze rolul pe care îl au acestea și să îl susțină. Desigur, trebuie să cooperăm și cu mass media comerciale. Cel de-al treilea alineat ține de discuția pe care am avut-o până aur și are legătură și cu dom- raportul domnului Cavada. Sublinează importanța internetului și comunicării online și informației disponibile online. Acesta este rezumatul raportului meu și vă mulțumesc foarte mult. Abia aștept să vă aud observațiile și să colaborez cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Devai. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă reamintesc cât de importantă este această chestiune și cât de delicată. Este evident că societățile sunt mai libere atunci când uh, mass media este mai liberă și când se, reflect, se reflectă pluralismul politic existent. Așa că nu mă surprinde că Parlamentul a adoptat mai multe rezoluții pe această temă în Uniunea Europeană și că acum uh, se redactează acest raport. Raportul domnului Migalski, sunt, vreau să spun că sunt de acord cu linia generală a acestui raport, pentru că libertatea presei în Uniunea Europeană, a mass mediei, este o chestiune uh, foarte importantă pentru toți democrații din acest Parlament. Pe de altă parte vreau să spun că poate acest aviz ar putea să fie mai ambițios apropo de rolul pe care îl are Comisia Europeană pentru a veghea la libertatea și pluralismul mass mediei în uh, statele europene. Dezbaterea privind rolul sporit al Comisiei este o dezbatere pertinentă Sigur, suntem foarte exigenți cu statele candidate la aderare la Uniunea Europeană, dar în momentul în care au intrat în Uniunea Europeană nu mai suntem așa de exigenți. Pe de altă parte, sunt de acord cu primul, par, primul um, alineat privind apelul la Comisie pentru a susține pluralismul mass media în țările din afara Uniunii Europene, unde dictatura face acest lucru dificil sau imposibil. Pe de altă parte, uh, nu, e numai, nu trebuie să fie numai o chestie de formă, trebuie să, ca, trebuia ca acest punct să apară mai pe urmă în raport, pentru că raportul acesta se referă la normele standard pentru libertatea mass media în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Grazie, onorevole. Ora la parola all'onorevole Kammerwert. Mulțumesc, care cuvântul doamna Kammerwert. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich kann... Mulțumesc foarte mult. Pot să repet doar ce a spus colegul meu. Consider și eu că primul punct din proiectul de raport este corect, dar nu cred că așa are locul aici. Trebuie să ne concentrăm asupra felului în care putem să folosim normele europene pentru a garanta această libertate. Cred tem că nu trebuie discutat uh, acest lucru în acest raport. Știm că noi aici, la această comisie, suntem foarte prietenoși unii cu ceilalți, dar de data asta trebuie să spun că sunt destul de dezamăgit cu ce am primit. Uh, am analizat până acum pluralismul și libertatea media, nu cred că am făcut progrese. Atunci când am analizat uh, problema canalelor publice și canalelor private comerciale. S-a mai discutat și despre libertatea... De fapt, nu s-a discutat despre libertatea jurnalismului. Și cred că ar fi fost necesar. Cred că noile norme uh, cu privire la acestea, cred că este important să spunem cum putem să avem o media avem mass media independente. Asistăm la, la fuzionări în domeniul media în, în întreaga lume. Cum putem să ne asigurăm că aceste, uh, uh, aceste conglomerate nu limitează diversitatea media în țările respective? Trebuie să ne asigurăm că există independență pentru jurnaliști în aceste țări. Cred că aceasta trebuie să fie baza pentru toate discuțiile noastre. Și a fost uh, scris foarte mult în raportul domnului Ballard S-a făcut referire la protocolul de la Amsterdam și s-a spus că statele membre sunt cele care trebuie să hotărască felul în care Uh, gestionează situația canalelor de difuzare și relațiile dintre acestea. Cred că principiul subsidiarității este un factor cheie. Cred că um, dacă dorim cu adevărat să discutăm această problemă, dacă atunci trebuie să vedem care, ce înseamnă exact libertatea media în Europa și trebuie să ne exprimăm în termeni mai concreți. cred că trebuie să analizăm problema conglomeratelor media, cum afectează această independență, trebuie să vedem cum putem garanta calitatea jurnalismului în aceste contexte, cum pot jurnaliștii să uh, muncească în mod independent și liber în statele membre. Cred că raportul trebuia să includă și aceste aspecte și jurii se va aștepta la aceasta de la noi. Cred că avem nevoie să vedem care sunt și standardele minime. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Bellet. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus și colega noastră, eu consider că este important să vorbi și despre rezoluția pe care am adoptat-o acum un an. Trebuie să avem un echilibru bun între canalele publice și cele comerciale. Cred că este important să existe pluralism al media, trebuie să existe un echilibru. Uh, Trebuie să existe loc și pentru canalele publice și pentru cele private. Trebuie ca canalele publice să fie și ele independente. Din cercetările noastre a reieșit clar că canalele publice, și am vizitat câteva în Europa de Est, este clar că există presiune din partea guvernului pe asupra activităților acestora și este foarte dificil în consecință ca ele să aibă o muncă independentă. Poate că și raportul acesta ar trebui să includă uh, chestiunile din această rezoluție. Nu sunt purtătorul de cuvânt al uh, canalelor publice, dar cred că este important să uh, respectăm independența media din orice sector ar veni aceasta. Uh, și trebuie să impunem acest lucru statelor membre și statelor mem- candidate, desigur. Toată lumea trebuie să țină minte că au aprobat și au adoptat principii legate de libertatea media, de independența canalelor publice și odată ce au intrat în Uniunea Europeană, nu pot pur și simplu să uite uh, de principiile cu care au fost de acord. Am câteva observații la punctul 2 al raportului. Trebuie să ne asigurăm de faptul că media publice nu sunt împinse într-un rol de ghetto și ați făcut referire la protocolul de la Amsterdam. Colega noastră a vorbit despre principiul subsidiarității, dar acesta este respectat. Dar, după cum am văzut, uh, acum un an, Uh, Comisia a eliberat niște linii directoare cu privire la ceea ce poate și uh, nu poate să facă un canal, un canal public. Cred că trebuie respectată și subsidiaritatea în același timp. Apoi, canalele comerciale, canalele private. Și acestea, este, acestea sunt foarte importante, mai ales când este vorba despre pluralism. Există uh, grupuri private, indivizi privați care uh, operează aceste canale. Eu am lucrat foarte mulți ani în uh, jurnalismul de, de știri și știu cum e. Este foarte important să existe protecție, să existe un cod deontologic și este important ca um, editorii să poată lucra independent, fie, uh, uh, fie independent și față de guvern și față de management, la urma urmei. Știu că nu putem să um, le acordăm o protecție integrală, dar dacă este să avem standarde în Europa, trebuie să ținem cont și de aceste lucruri. Atunci când vine vorba despre media comerciale, atunci se pune problema și, și problema conglomeratelor și raportul vorbește despre acest lucru. Companiile puternice uh, și desigur situația de la noi nu se compară cu cea din America, acolo conglomeratele sunt mult mai puternice. Aici ne concentrăm doar pe piețele naționale și pe piețele naționale trebuie să ne asigurăm că avem un număr echilibrat de companie. Este important pluralismul. Cred că aceasta este una dintre principalele sarcini asupra care ar trebui să ne concentrăm. Comisia a înființat un grup cu privire la aceste aspecte și aș dori să uh, aud răspunsul comisiei și să aflu ce uh, fac în momentul de față. Vor prezenta un raport uh, intermediar sau unul final? Există vreo idee în momentul de față care vor fi prioritățile pentru acest grup? Voi încheia imediat. Pluralismul, mass media și monitorizarea. Acest um, instrument a fost creat de Comisia acum câțiva ani și este unul foarte important. Este vorba despre un model matematic care poate fi folosit pentru uh, a evalua pluralismul mass media în statele membre. Cu ajutorul acestui instrument putem avea parte de... putem măsura, practic, pluralismul media în statele membre. Putem să folosim acest instrument, el este disponibil și cred că ar fi foarte bine să-l punem în aplicare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Domnul merci. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi foarte pe scurt și repede, ținând cont de oră și de constrângerile legate de interpretare. E cam ironic să vorbim astăzi despre libertatea presei în Uniunea Europeană în istoria construcției europene, fie că e vorba de Italia acum câțiva ani sau de Ungaria în acest moment sau chiar de alte țări, de exemplu, modul în care sunt nominalizați uh, conducătorii în Franța, instituțiile își dau mâna să aplice ce s-a scris, iar uh, Mass media nu are niciun interes dacă nu este considerat elementul central al libertăților individuale. Deci ca să funcționeze trebuie să existe un echilibru și sunt de acord cu confrații care spuneau despre acest lucru și vorbeau despre grupul la nivel înalt. Trebuie să redăm funcția mass mediei private, a publice. Cadrul juridic, grosomodo, este pertinent pentru mass media privată, dar mass media publică trebuie să fie revitalizată pentru că pe ea se bazează principala sarcină democratică. Nu pentru comerț, nu pentru spectacol. Celelalte fac un fel de comerț care poate să fie, eu știu, informarea cetățenilor, dezbaterea sau cultura și trebuie să facă acest lucru. Uh, am de spus trei lucruri. În primul rând, să aplicăm textele pe care le avem cu mai puțină complezență, pentru că e multă complezență în Uniunea Europeană. Apoi să veghem la echilibru economic și juridic al raportului dintre mijloacele mass media private și cele publice. Uh, vorbesc în calitate cunoscută în acest domeniu și mi s-a cerut recent să creez un, o rețea publică, uh, canalul 5 uh, în Franța, pentru că nu era suficientă ofertă publică, deci trebuie să păstrăm finanțarea uh, rețelelor publice statele europene nu mai sunt echitabile pe motiv că nu au bani și nu mai poate continua așa, pentru că se știe clar că atunci sistemul se va prăbuci. Sigur că există măsuri de natură juridică și mă miră că n-am reușit încă în toate statele Uniunii Europene care au semnat Carta Drepturilor Fundamentale să se semneze un text care face absolut indiscutabilă protecția profesiei de jurnalism jurnalistului. Este o activitate foarte importantă. Activi- cea a jurnalistului și domnul Migalski a abordat subiectele acestea. Este, repet încă o dată, subsidiaritatea nu poate să fie o scuză pentru un comportament prost în anumite state membre care folosesc finanțarea pentru a strânge de gât mass media și pentru a da oamenii afară pentru ce se spune în presă. Statele membre ale Uniunii Europene nu pot să confunde propaganda guvernamentală și răspunderea generală care se adresează tuturor cetățenilor și asta este răspunderea statului. Deci trebuie să reușim să facem acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Iar acum are cuvântul domnul, domnul Lockegaard, vicepreședintele. Da, mulțumesc. Am încerc, să încerc să vorbesc pe scurt. Este o discuție foarte interesantă și îmi face plăcere să spun că sunt foarte mulți uh, membri ai comisiei noastre interesați. Și pe mine mă interesează acest subiect și sunt de acord cu foarte multe din cele spuse până acum, când vorbim de serviciu public mai ales. Și eu consider că trebuie să accentuăm elemente conținute deja în raport, care se referă în primul rând la concluziile trase în diversele rapoarte adoptate aici Lumva spunea, vorbitorii spuneau că avem nevoie să insuflăm viață serviciului public, pentru că serviciul public are responsabilitatea când se pune problema unei calități decente a informațiilor. Deci trebuie să existe o libertate generală uh, a profesiei de jurnalist. Trebuie să ne asigurăm că aceste cuvinte sunt urmate de fapte și deci vorbim și de finanțare și mă gândesc aici de modele de finanțare pentru serviciile publice. De aici, din, dintre noi și în anumite state membre, trebuie să acordăm atenție uh, celor care se întâmplă în radio și televiziunea publică în diverse state membre. Deci dacă analizăm modelul de finanțare al serviciilor publice, sunt gata să discut cu dumneavoastră ce putem propune comisiei și dacă putem să facem ceva mai mult. Uh, am, până acum am mai discutat despre această chestiune și am văzut ce vrea să facă comisia sau ce nu vrea să facă. Deci ar trebui să analizăm cu o privire proaspătă modul în care putem imagina finanțarea pentru promovarea jurnalismului de calitate și pentru a promova un serviciu public de calitate trebuie să uh, analizăm, uh, eu știu, acest principiu al distanțării uh, numele protejării surselor. Trebuie să discutăm această chestiune cu Comisia și să punem la punct un sistem de finanțare, un model de finanțare care să asigure libertatea jurnaliștilor care să poată hotărâ cum să pună în aplicare modelul. Acesta ar fi un pas înainte și ar asigura faptul că în momentul în care se scrie istoria, noi vim făcut o contribuție la jurnalismul de calitate în Europa și în sectorul public. Vă mulțumesc! Mulțumesc și ultimul vorbitor, este domnul Tökes. Köszönöm, elnök úr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. A fost o dezbatere foarte interesantă și mi-a făcut multă plăcere să ascult cele spuse de colegi și îmi face plăcere să iau parte la, dispu- la dezbatere. Toată lumea știe că S-au făcut valuri în toată Uniunea Europeană apropo de situația mass mediei din Ungaria. Vreau să accentuez cât de importantă este această chestiune, cât de important este ca în Europa să garantăm libertatea presei. Dar vreau să adaug ceva. Există multă ignoranță și multă neînțelegere apropo de situația din Ungaria și uh, acestea au dus la condamnarea situației din Ungaria. Nimeni nu știe că în Ungaria, în epoca postcomunistă, a existat o putere independentă, o ramură a puterii independentă și de aceea în societatea postcomunistă în presa socială și liberală a putut să funcționeze. Și într-o mare măsură, în felul acesta, s-a împiedicat tranziția reală care a început în 1998. Deci, după cum vedeți, în, în uh, Occident, viziunea este doar între alb și negru, dar realitatea este diferită. în realitate, nu putem să mergem spre liberalismul extrem în ceea ce privește libertatea presei. Trebuie să analizăm această chestiune în perspectiva postcomunistă, în perspectiva retrocedării, a restituirii. Dacă privim uh, în România, de exemplu, o să vedem forțe economice majore care au interese politice majore și care au presa în buzunar, adică o manipulează pur și simplu. Și manipulează, îi manipulează pe cetățenii din România. Deci vorbim, este foarte greu să vorbești despre libertatea reală a presei. Sunt influențe majore care sunt aduse în joc. Presa a fost cumpărată în foarte multe cazuri și există foarte multe răspunderi care sunt în joc aici. Deci, situația are foarte multe niveluri în Europa și dacă încercăm să facem ordine în, acestea, în aceste chestiuni, nu vrem totuși să facilităm teroarea mediei, mass mediei pentru în numele libertății. Mulțumesc. Grație, onorevole Tocheș. Mulțumesc, domnule Tocheș. Să vedem dacă dorește să ia cuvântul reprezentantul Comisiei. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit deja despre câteva activități care au însoțit aceste discuții aici la Parlament și care de asemenea și Comisia se concentrează pe ele, de exemplu, sprijinirea unei mass media independente. S-a făcut referință la grupul la nivel înalt. Domnul Ballet s-a referit la starea de fapt. Care este starea de fapt? Acest grup, prezidat de doamna Vaidevică Freiberg, a fostul președinte al Letoniei, a fost înființat în octombrie anul trecut. S-a întâlnit uh, de trei ori și ne vom mai întâlni încă de cinci ori. Vom analiza toate tipurile de riscuri față de pluralismul media. În termenii de referință, se sugerează înaintarea de recomandări către toți actorii implicați, chiar și statelor membre, nu doar Comisiei. Utilizarea med mass media tradițională și mass media uh, nouă pot fi, poate fi o, o, o modalitate prin care putem asigura că etica și responsabilitatea și toate aceste uh, elemente sunt luate în considerare. Grupul a constatat că calendarul este destul de restrâns, de, destul de strâns. Noi ne gândeam că poate într-un an, adică în octombrie anul acesta, vom putea pregăti un raport, dar avem impresia acum că e nevoie de mai mult timp și cel mai devreme la sfârșitul acestui an vom putea pregăti un raport nu, nu ne gândim la niciun fel de raport interimar la ora actuală. Mai sunt și alte inițiative importante la ora actuală cu privire la acest subiect. Am uh, stabilit un centru pentru libertatea media la Institutul, pentru, la Institutul Robert Schuman. Scopul este de a pregăti terenul și să analizăm ce pot face instituțiile europene cu adevărat, care sunt puterile noastre, cum putem acționa în acest domeniu. Apoi, în al treilea rând, mai este vorba și despre grupul prezidat de președintele PES, care analizează toate aceste lucruri menționate astăzi, dezvoltările din domeniul media, schimbările disruptive, uh, media, mass media nouă, cum putem acționa în acest sens. Nu voi intra în detalii cu privire la sugestii, însă am o întrebare. Când propuneți la al doilea punct, sublinează cu fervitate rolul educativ, și cultural pe care le joacă mass media publică. Întrebarea mea este, activitățile comerciale ale mass media publică complementează doar promovarea componentei educaționale? Și întrebarea pe care a menționat-o și doamna Camerver, cred că este cum se leagă acest lucru de protocolul Amsterdam. Și atunci pare într-un fel contradictoriu, pentru că vorbiți nu despre funcția de serviciu public, ci despre activitățile comerciale, care ar trebui într-un fel să se limiteze la, la misiunea serviciilor publice, adică promovarea culturii și educației. Mi se pare într-un fel dezorientant. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, mulțumesc comisiei. O concluzie de la raportor, domnul Migalski. Vă mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt. În majoritatea comentariilor dumneavoastră am constatat trei lucruri, trei subiecte recurente să ne referim la aceste aspecte. Ne vom referi la ele în procesul de finalizare al raportului. Am avut la dispoziție doar 1800 uh, de caractere pentru scris și așa cum am referit la echilibru, pluralism și libertate. Aceste aspecte au apărut foarte des în comentariile dumneavoastră și cred că acestea ar trebui să fie bazele muncii noastre viitoare. Pe scurt, ca răspuns la comisie, Intenția mea în ceea ce privește recunoașterea mass media publică, care uneori are și activități comerciale, de exemplu, în ceea ce privește publicitatea sau alte domenii care nu fac parte din misiunea lor, ar trebui, așadar, mass media publică, pe lângă misiunea sa care este oferirea de informații corecte și așa mai departe, Scopul meu aici era să recunoaștem faptul că ceea ce face mass media publică pentru a obține bani ar trebui să fie o activitate adițională și nu ar trebui să fie mai importantă decât misiunea reală a, a respectivelor mass media. Vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumim domnului Migalski. Aș dori să vă readuc aminte că termenul este 12 aprilie, la ora 12. Vom vota în mai astăzi la ora 3, în această după-amiază așadar, este audierea publică cu privire la definirea unui viitor european pentru educația și uh, pentru programul pentru educație și tineret și la uh, 5.45 va fi reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc!